So, liebe Kollegen, Kollegen. Dragi colegi și colegi, este deja ora 9 și 7 minute. 7 minute peste ora 9 așadar. Și aș dori să încep, ca de obicei, punctual. Haideți, vă rog, să încercăm eh, să începem punctuali și uh, rog colegii, șefii de delegație să facă tot posibilul pentru ca colegii să fie prezenți punctuali. Prima întrebare către grupurile politice. Am amânat ieri decizie referitoare uh, la la închizătorii ce aveți uh, un indicator, aveți vreo indicație referitoare la ce ar trebui să facem? Nimeni nu știe nimic. Poate colaboratorii grupului ar trebui să afle ceva, uh, ce se întâmplă, dacă să emitem sau nu o scrisoare referitoare uh, la uh, fermoare, dacă să impunem uh, sancțiuni vamale pentru aceste contingente de fermoare. Decizia ar trebui să se ia miercuri. Vă rog, dați-mi cât se poate de repede o indicație. Reluăm ședința și trecem la punctul 9. E vorba de raportul Uniunii Europene pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Avem un proiect de aviz aici adresat Comisiei DEVE, care este competentă pe fond. Problema coerenței este una de care ne ocupăm de ceva vreme, dragi colegi și uh, președinția Consiliului este extrem de interesată de acest subiect și uh, data de 1 și 2 februarie uh, a avut loc o întâlnire la Amsterdam pentru prima dată în istorie, în istoria Consiliului. Pentru prima dată, așadar, a avut loc o întâlnire comună a ministrilor uh, pentru comerț, a ministrilor pentru dezvoltare. S-a făcut așadar o încercare de a um, pune bazele unei coerențe și cred că uh, e un bun punct de plecare și un bun augur pentru raportul nostru, care dobândește astfel o însemnătate. Dau cuvântul raportoarei, doamna Lola Sanchez, pentru a-și prezenta raportul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este important ca, încă o dată, să scoatem în evidență faptul că politicile comerciale și uh, ale Uniunii Europene sunt strâns legate de politicile de dezvoltare și care au impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. Comerțul și finanțele reprezintă unul din cele cinci domenii prioritare în politica pentru dezvoltare. Trebuie să asigurăm prin urmare că se respectă coerența politicilor în toate negocierile comerciale. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că politica noastră comercială nu contrazice obiectivele de dezvoltare durabilă semnată recent la ONU. Având în vedere această idee, eu și grupul meu am redactat acest aviz și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră. Este important ca această comisie să transmită un mesaj clar la unison către Comisia DEVE. Comerțul nu este un scop în sine și nu are ehm, neapărat ehm, un scop, ehm, un rezultat favorabil în ceea ce privește dezvoltare, ci uneori are chiar rezultate negative în ceea ce privește dezvoltare dacă nu este însoțit de sisteme fiscale echitabile. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a contracara potențialele efecte negative ale unor macroacorduri comerciale precum TTIP sau TISA asupra țărilor în curs de dezvoltare. Este important ca aceste țări să-și poată apăra și proteja propriul spațiu politic pentru a permite dezvoltarea unor industrii naționale aflate în, sta- în stare incipientă. Este important ca politicile noastre comerciale să nu afecteze și să nu sumineze politicile comerciale ale țărilor din Sud. Trebuie să creăm un cadru, un cadru uh, multilateral care să permită negocieri de la egal la egal. De asemenea, este important să uh, permitem uh, participarea organizațiilor societății civile și a sindicatelor uh, într-un cadru adecvat. De asemenea, aceste organizații trebuie să fie implicate în monitorizarea și punerea în aplicare a acordurilor. Uniunea Europeană trebuie de asemenea să permită deschiderea unui canal unde să se, pot, să se poată înainta plângeri din partea acelora care își văd drepturile amenințate de politicile comerciale ale Uniunii Europene. Acesta trebuie să fie un element esențial în politica Uniunii Europene de aplicare a obiectivelor pentru dezvoltare durabilă. În procesul um, de raportare este important să atragem atenția statelor membre cât este de necesar să se implice în activitatea ONU pentru apărarea drepturilor omului, astfel încât să se creeze un cadru internațional unde organizațiile care, organizațiile internaționale care încalcă drepturile omului să poată fi trase la răspundere. Este foarte important, prin urmare, să dăm dovadă de coerență în elaborarea politicilor pentru dezvoltare. Trebuie să fim ambițioși și să transmitem un mesaj clar, prin urmare, Comisiei DEVE și Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult! Dankeschön, Frau Berichterstatterin. Mulțumesc, doamnă raportor. Dau acum raportorilor din umbră cuvântul. Domnul Wolf, înainte de toate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe raportoare și uh, dați-mi voi să fac câteva observații succinte asupra raportului. În uh, calitate de raportor din umbră pentru PPE voi înainta, bineînțeles, câteva amendamente pentru a ne asigura în acest fel că se stabilește un echilibru. Cred că dumneavoastră a prezentat un cadru mult prea general, nu vrem uh, să precondiționăm dezbaterea, dar vom înainta amendamente vom uh, organiza întâlniri cu raportorii din umbră și cu raportoarea. Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra comerțului pentru consecvența politicilor, mai ales când avem în vedere raportul pentru 2015 în acest sens. Cred de asemenea că trebuie să jucăm un rol fruntaș și să scoatem în evidență elementele favorabile ale activității Uniunii Europene și ale politicii sale comerciale. Dacă privim uh, eforturile noastre în contextul multilateral și în ceea ce privește apărarea drepturilor omului, drepturilor uh, lucrătorilor, Uh, bune standarde de guvernanță și de mediu. Trebuie să scot în evidență de asemenea rolul asimetric al Uniunii Europene pe care și l-a asumat în politicile sale comerciale. E vorba aici, bineînțeles, și de acordul um, european de vecinătate, acordul cu țările ACP, fără a uita um, sistemul general de preferințe. Acesta va fi uh, în avantajul multor țări. 90% din produse uh, intră la categoria tarifului unic. Cred că este important să scoatem în evidență rolul fruntaș pe care și l-a asumat Uniunea Europeană în promovarea dezvoltării economice, sociale, dezvoltării individuale și dezvoltării multor țări de pe glob. Având în vedere toate acestea, cred că rolul Uniunii Europene în pactul de stabilitate de pildă de la Bangladesh este foarte important sau uh, un alt exemplu în ceea ce privește um, securitatea alimentară. Sunt convins că vom avea timp la dispoziție pentru a găsi o cale de mijloc care să scoată în evidență opinia majorității din Parlament. Mulțumesc foarte mult pentru și de raportor din umbră. Ar fi Pedro Silva Pereira. Ia cineva cuvântul în numele dumnealui? Nu? Trecem mai departe, Saradie? Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Coerența politicilor în favoarea dezvoltării este, bineînțeles, fundamentală. Și noi, în calitate de comisie pentru comerțul internațional, trebuie să ne concentrăm asupra dimensiunii comerciale. Aici sunt pe deplin de acord cu colegul de la PPE și trebuie să promovăm o abordare complementară la cea propusă de Comisia DEVE pentru că răspunderea noastră este, pe de-o parte, complementară, dar, pe de altă parte, ușor diferită. În uh, linii mari uh, suntem în favoarea acelei abordări, însă există câteva puncte incluse în aviz care, după părerea noastră, sunt îngrijorătoare și care au fost deja scoase în evidență. Eu aș dori să punctez trei. Dacă am înțeles bine, Doamna Sanchez a spus că liberalizarea comerțului ar trebui să fie însoțită de un sistem de impozitare progresiv, lucru care, după părerea noastră, nu este necesar. Am dorit să ne concentrăm mai degrabă asupra unui cadru de reglementare adecvat și asupra protejării proprietății private. După părerea noastră, sistemele de impozitare intră la competența guvernelor naționale. În al doilea rând, raportarea a vorbit de efecte potențiale negative ale TTIP și TISA asupra țărilor în curs de dezvoltare. După părerea dumneavoastră, acestea ar trebui să fie evaluate în mod uh, regulat și cred că impactul acestor două acorduri atât de importante. Este unul diferit, bineînțeles. După părerea noastră, um, se vor înregistra mai multe efecte favorabile. Iată de ce nu credem că ar trebui să uh, recurgem uh, la un aviz unilateral, uh, neechilibrat, care evaluează aceste acorduri încă înainte ca negocierile să fi fost finalizate și ca aceste acorduri să fi fost ratificate. În al treilea rând, vedem aici o poveste nesfârșită a relației între comerț și drepturile omului. Încă o dată, opiniile noastre diferă. După părerea noastră, Credem că sarcina Comisiei INTA este de a se concentra asupra aspectelor comerciale. Credem că dezvoltarea comerțului ar putea să aducă un aport considerabil la dezvoltarea uh, multor țări, inclusiv la îmbunătățirea semnificativă a uh, situației drepturilor omului. Credem, prin urmare, că Comisia noastră ar trebui să stabilească o linie roșie, un fel de domeniu de aplicare asupra căruia dorește să se concentreze în ceea ce privește acest subiect. Avem uh, și alte entități în Parlamentul European care se ocupă îndeaproape de chestiunea drepturilor omului. Dacă există probleme grave, um, acestea pot fi abordate în respectivele foruri de pildă, uh, subcomisia pentru drepturile omului. Încă o dată, la comisia noastră, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra aspectului comercial. Iată, prin urmare, cele trei puncte asupra cărora eu nu sunt de acord cu uh, avizul raportoarei. Bineînțeles, suntem uh, deschiși la negocieri pentru a putea ajunge la o soluție care să fie acceptabilă pentru toată lumea și care în cele din urmă să poată fi adoptată la comisie de o amplă majoritate. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportorului din umbră pentru și de domnul Silva Pereira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu m-am aflat aici la începutul dezbaterii. Am avut câteva probleme în trafic. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportoarei pentru acest proiect de aviz și grupul nostru, dați-mi voi să spun, este deschis uh, um, colaborării asupra acestui subiect. Bineînțeles, coerența este un subiect foarte important și mai important astăzi, dacă vrem cu adevărat să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la New York. Proiectul de aviz, înaintat de doamna Sanchez, conține două idei extrem de importante. Comisia trebuie să se asigure că acordurile comerciale nu subminează eforturile țărilor în curs de dezvoltare. În al doilea rând, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să se implice în activitatea Consiliului ONU pentru drepturile omului în vederea semnării unui tratat internațional care să permită tragerea la răspundere a celor companii internaționale care se fac vinovate de încălcări ale drepturilor omului. Cred că aici uh, un pic uh, propunerea mai uh, trebuie îmbunătățită pentru ca poziția noastră uh, să fie una și mai fermă în Parlament. Din uh, această perspectivă, grupul meu va înainta o serie de amendamente și voi vom încerca, înainte de toate, alinierea instrumentelor comerciale uh, la um, noile obiective de dezvoltare durabilă. După cum țineți minte, documentul uh, votat la Addis Abeba se referea la agenda pentru 2030 și afirma că, uh, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, comerțul joacă un rol important. Comerțul echitabil poate juca un rol fundamental în combaterea inegalității. În al doilea rând, în ceea ce privește capitolul de dezvoltare durabilă, noi am uh, preferat aici o formulare mai fermă. Acele capitole care trebuie incluse în acordurile comerciale și de dezvoltare nu trebuie să fie doar uh, ușor de înțeles, ci trebuie să fie și ferme și să fie puse în aplicare în mod corespunzător. Prin urmare, este esențial să asigurăm monitorizarea adecvată. Din păcate, am văzut uh, cum bunele practici din capitolul pentru dezvoltare durabilă nu sunt întotdeauna apărate de comisie la negocieri. Am întâmpinat probleme în ceea ce privește negocierea anumitor acorduri cu uh, țările din Africa. Se pare că se diluează formularea, fermitatea formulării Uh, formulărilor uh, incluse la capitolul pentru uh, dezvoltare durabilă. Și în ultimul rând trebuie să cerem ca politica pentru dezvoltare să se alinieze la obiectivele de dezvoltare durabilă. Trebuie de asemenea să scoatem în evidență mesajele deja incluse în propunere referitoare la uh, transparență, la importanța parteneriatelor public-privat și participarea instituțiilor internaționale. Acestea sunt în inimă propunerile noastre și așteptăm uh, cu mare interes colaborarea cu raportarea pentru a ajunge la o poziție finală. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna de Sarnes pentru ALDE. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja foarte mult, bineînțeles că e vorba de un subiect uh, foarte important de coerența politicilor uh, europene. Ar uh, trebui să fie un subiect de preocupare în mai multe domenii. E evident că avem nevoie de mai multă coeziune. O să trec foarte repede în revistă trei puncte. În primul rând, încheiem acordul comercial, Mă gândesc chiar acum la acordul împreună cu Tunisia. E clar că aceste aceste uh, acorduri nu trebuie să aibă în, vedere doar uh, comerțul, schimbul uh, liber, ci și dezvoltarea țărilor respective și ocuparea în aceste țări. E evident, dar e bine să mai și subliniem acest lucru, pentru că câteodată negociatorii și Comisia pierd din vedere acest aspect extrem de important. Un al doilea aspect reprezintă faptul că cu toții avem nevoie și știm de acest lucru, de o politică adevărată într Uniunea Europeană și Africa, <clears throat> să fie, de fapt, un parteneriat de dezvoltare cu strategii uh, reciproce. Bineînțeles că avem uh, de câștigat uh, unii de la alții, mai ales Africa ne poate aduce energie, de exemplu, și cred că trebuie să schimbăm optica noastră în legătură cu Africa. Și apoi Comisia trebuie să-și schimbe și deci, poziția în acest domeniu al parteneriatului cu Africa. În al treilea rând, e clar că politicile noastre trebuie să fie evidente. Nu sunt, uh, întotdeauna povestesc faptul că BEI uh, subvenționează sau a uh, subvenționat Uh, panourile fotovoltaice în China și noi avem o uh, politică de măsuri antidumping împotriva panourilor fotovoltaice din China. Vedeți uh, ce contradicții avem aici. Sigur că nu noi ne ocupăm de politicile BEI, dar dacă nu ne asumăm răspunderea nicăieri, iată unde ajungem. Mulțumesc. Mulțumesc și acum pentru verzi. doamna Sargentini acum. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că GUE va primi uh, în primul rând cuvântul. Mi se pare interesant, dar și mm, ciudat uh, totodată să constat faptul că raportorul pentru aviz de la INTA se referă mai mult la baza pe care politicile pentru dezvoltare se bazează, respectiv articolul 208 uh, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uh, nu e, se vorbește despre competențe sau despre comisiile uh, care se ocupă de acest subiect, și, ci despre un articol din tratat. Deci coerența pentru dezvoltarea Uniunii Europene trebuie să aibă ca obiectiv reducerea și eradicarea pe termen lung a sărăciei. Uniunea Europeană trebuie să țină cont de obiectivele de uh, Uh, cooperării pentru dezvoltare în politicile pe care le aplică și care um, pot afecta sau avea un, uh, o influență asupra țărilor în dezvoltare. Deci, cu alte cuvinte, toate uh, politicile care influențează politicile de cooperare pentru dezvoltare trebuie să fie coordonate. Deci, mm, ideea e că trebuie să ne asigurăm că nu facem rău, ci din, con- din contră că uh, ajutăm aceste politici de uh, dezvoltare. Și deci, uh, din această perspectivă, sunt uh, de acord cu avizul uh, raportoarei și, în orice caz, aș dori să subliniez că avizul său este chiar mai bun decât raportul de la DEVE. Mi-ar fi plăcut să uh, figureze și ceva despre regimurile GSP și GSP+, apoi și um, uh, despre acordurile de parteneriat, uh, pentru că acolo avem exemple foarte clare în care nu se respectă articolul 208 al politicilor, deci coerența politicilor pentru dezvoltare și ne-am dorit să ne axăm pe aceste subiecte unde mai putem aduce îmbunătățiri. Pe de altă parte, bineînțeles, negociem uh, propunerea cu privire la uh, minerale și apoi și compactul pentru sau acordul pentru Bangladesh, ceea ce dovedește dorința Parlamentului de a avea o adevărată coerență a politicilor în favoarea dezvoltării, dar de fapt uh, toate aceste subiecte uh, au ajuns să ordinea de, de zi în urma presiunii din exterior. Așa se întâmplă de obicei la Parlament, dar dacă e să punem în aplicare tratatul de la Lisabona, într-adevăr atunci facem uh, ce trebuie. Și, în fine, domnule președinte, am dori să înțelegem care este poziția Comisiei Europene și rezerva pe care o are, uh, mai ales în ce privește activitatea ONU, mai ales uh, Uh, principiile Rocket. Uh, um, E vorba de uh, uh, unitatea de la ONU privind uh, respectarea drepturilor omului. Deci putem face foarte multe doar dacă respectăm tratatele. Mulțumesc, Judith. Uh, GUE nu, primește, nu primea cuvântul pentru că uh, raportorul vine de la GUE uh, și uh, știți că asta este practica noastră. Nu mai avem raportat din umbră înscriși uh, pe ordinea de zi, deci are cuvântul acum Maria Arena. Mulțumesc. Eu mă bucur uh, de acest uh, raport, de forma lui actuală, chiar dacă există câteva um, amendamente care ar putea preciza puțin lucrurile, acordurile de parteneriat economic cu Africa, așa cum spunea doamna de Sarnez, mi se par o sugestie foarte bună. Aș dori să reamintesc colegei noastre de la ECR, nu numai părțile din tratat care vizează politica de, politicile de dezvoltare, ci partea din tratat care vizează politica economică și politica comercială, de care chiar ieri am vorbit în contextul acordului cu Marocul. Uh, ieri am citit tratatul uh, și el spune că nu ne depășim competențele la Comisia INTA atunci când vorbim despre uh, clauza privind drepturile omului. Tratatul spune că trebuie să schimbăm, să, să promovăm schimburile comerciale cu țările terce, dar articolul 35 din tratat prevede și faptul că restricțiile cantitative la importuri sau la exporturi sunt justificate din uh, Uh, motive de ordin public, de securitate publică, de uh, uh, protecția sănătății și a vieții umane. Deci Uniunea Europeană e competentă, e răspunzătoare atunci când uh, trece cu vederea uh, încălcările drepturilor omului în țările terțe. Deci uh, comerțul nu trebuie să se facă în detrimentul demnității și a moralității. Deci atunci când la INTA vorbim despre comerț, trebuie să respectăm și articolele din tratate care vizează și problema respectării drepturilor, drepturilor omului. Deci, prin propunerile pe care, care au fost făcute, noi, în orice caz, susținem orientarea acestui raport. Mulțumesc, Jude. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să salut acest proiect de aviz care merge în direcția cea bună, după părerea mea. Vorbește despre o serie de elemente care sunt într-adevăr de competența Comisiei INTA, uh, dezvoltarea durabilă și promovarea uh, sau o ocrotire a drepturilor uh, muncii și a uh, mediului uh, fac parte din prioritățile noastre, într-adevăr. Dar există în proiectul de aviz două elemente care ar trebui reformulate, mai ales în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă și răspunderea corporatistă, um, responsabilitatea corporativă. Cred că formularea actuală este puțin cam slabă. În rezoluțiile noastre, de mai multe ori am subliniat faptul că uh, modelul actual al Europei pentru uh, dezvoltare durabilă și pentru responsabilitate corporativă nu este suficient și în trecut am mai spus și că uh, evaluările de impact în ceea ce privește durabilitatea trebuie să fie actualizate pentru că ele nu evaluează impactul relațiilor comerciale asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și cred că ar trebui să scoatem în evidență în uh, avizul uh, nostru acest aspect. În ce privește uh, responsabilitatea corporativă, m-a surprins dezbaterea pe care am avut-o cu doamna Polaschi, cu directorul general al Organizației Internaționale a Muncii, atunci când a vorbit despre responsabilitatea în lanțul de furnizare, în lanțul valoric. Și are un rol foarte important atunci când vorbim, vorbim despre despre coerența politicilor uh, în favoarea dezvoltării în țările în curs de dezvoltare, pentru că uh, normele de mediu uh, pe acest lanț valoric e foarte important dacă dorim ca relațiile comerciale să treacă de la o abordare colonială, să zicem quasi colonială, la o abordare mai echilibrată prin care aceste țări să fie încurajate să-și dezvolte economiile, să protejeze mediul și să se specializeze. Deci, dacă includem norme obligatorii, angajamente obligatorii în toate domeniile, familie e foarte important și de fapt ne bazăm și pe uh, tot ce am făcut pe uh, uh, mineralele reurile de conflict. În 2006 am asistat la o scădere a, uh, sau o slăbire a capitolelor uh, cu privire la uh, dezvoltare, Uh, n-am cu Africa de Vest, de exemplu, și alte uh, zone din Africa, Africa de Est, de exemplu. Și cred că ar trebui să subliniem acest lucru. Nu putem avea o coerență a politicilor noastre dacă nu avem o abordare coerentă a comerțului și a dezvoltării durabile angajamente obligatorii uh, sunt foarte importante pe de o parte, dar pe de altă parte și punerea în aplicare e foarte importantă și acest aspect a fost evidențiat uh, foarte bine ieri de către directorul general al OIM și cred că trebuie să includem acest aspect în avizul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, Helmut Scholz! Mulțumesc, domnule președinte! Am... Mm, direcția pe care eu o ia această uh, dezbatere mi se pare foarte importantă, pentru că tema noastră este cuprinzătoare. La punctul 4 din avizul nostru uh, se spune foarte clar că coerența politicilor pentru dezvoltare în domeniul uh, trebuie să aibă loc și în domeniul comerțului, pentru că bineînțeles, trebuie să ne gândim la politici în general, dar în țările acestea se poate face o coerență a politicilor doar dacă uh, dezvoltarea se face politică, se face posibilă. Uh, dacă ne gândim la um, faza în care ne aflăm acum, la uh, economia bazată pe cunoaștere și există studii în acest sens, această societate Uh, permite crearea de uh, valori uh, la nivelul unor țări în parte. Și aici trebuie să ne gândim la felul în care putem face acorduri de dezvoltare, investiții și așa mai departe, deci să ținem cont și de această orientare a economiei bazată pe cunoaștere. Deci trebuie să permitem acestor țări să intervină în lanțurile de valoare la nivel uh, uh, mondial, pentru, însă uh, să aibă o dezvoltare proprie. Deci este un aspect foarte important. Și apoi Uh, sunt de acord cu colegii care spun că uh, trebuie să punem accentul pe uh, anumite aspecte, pentru că, într-adevăr, e vorba de coerența politicilor în total și, de asemenea, trebuie să ne punem și întrebări în legătură cu felul va trebui să funcționeze comerțul pe viitor. De exemplu, când China se ocupă de, de ce China permite populației să iasă din sărăcie, să vedem care uh, va fi efectul asupra altor uh, regiuni din lume. Deci care vor fi avantajele sau dezavantajele uh, um, asupra competitivității la nivel mondial. Deci nu putem doar așa Uh, să ne uh, gândim uh, la lucruri din perspectiva națională, ci trebuie să avem în vedere și contextul mai vast, contextul global. Deci atunci când vorbim despre comerț, de exemplu, de co- contribuția noastră la uh, comerț, trebuie să vorbim uh, și despre dezvoltarea globală și apoi trebuie și să vedem cum putem să ajutăm sau să configurăm, să dezvoltăm arhitectura mondială a comerțului, dar la nivel mondial. Să nu uh, punem întotdeauna accesul pe, uh, accentul pe interesele uh, Uniunii Europene. Pentru că dacă nu vom eșua și problema refugiaților ne arată cât de urgent avem nevoie de alte, de alte măsuri, de exemplu strategia pentru comerț, Uh, se îndreptează în această direcție, dar în orice caz trebuie să dăm uh, dovadă de mai multă coerență. Deci uh, poziția Parlamentului European trebuie să fie mai clară. Dacă nu, eșecul politicii comerciale, a politicii uh, uh, fiscale și așa mai departe și aspectele uh, fiscale ar trebui să aibă un rol uh, important, dar e un, asa, uh, e un alt aspect. În orice caz, eșecul va putea fi folosit de către partidele de extrema dreaptă împotriva noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș dori să spun că suntem ca medicul care pune un diagnostic foarte bun, dar care nu are nicio propunere de tratament. Sunt de acord uh, cu concluziile acestui raport, uh, cred că sunt foarte pertinente, dar constat deci că încă o dată se pune un diagnostic bun, însă problema este că astăzi vorbim de uh, acorduri de liber schimb, de numeroase acorduri și ne aflăm într-o situație în care, în mod bizar, în raport avem o analiză foarte bună, dar care în realitate se petrece cu totul altfel. Uh, cred că trebuie să venim cu soluțiile bune, uh, de exemplu, să avem un protecționism național și inteligent și să nu mai uh, lăsăm doar la cheremul OMC-ului politica comercială care face legea în europeană. Mulțumesc! Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul DG Bareș de la, Bareș de la DigiTrade. Um, Chair, with your permission. Uh, Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, mă numesc George Corky. Eu lucrez la DG uh, Cooperare. Noi am fost uh, rugați să luăm poziție pe marginea acestui aviz. Eu voi începe și uh, va lua cuvântul după mine și colegul meu pentru uh, câteva scurte completări. Uh, aș dori să mă refer la cinci aspecte uh, în primul rând, unul care este uh, împărtășit de toată lumea, respectiv faptul că comerțul este foarte important pentru dezvoltarea durabilă și pentru creșterea economică. În ultimii ani am văzut rezultatele în țările care erau foarte subdezvoltate și care au reușit să iasă din sărăcie, uh, în mare parte grație uh, succesului politicilor comerciale, dar nu e același, deci acest lucru nu e variabil pentru toate țările, mai ales țările cele mai puțin dezvoltate continuă, continuă să necesite o atenție specială. În ceea ce privește proiectul de aviz, eu cred că este foarte echilibrat. Există totuși, și nu o să vă surprind acest lucru, există câteva aspecte care credem că ar trebui să fie mai rafinate, să spunem, de exemplu, sigur că suntem de acord cu faptul că politicile comerciale ca să fie pe deplin uh, de succes, trebuie să fie însoțite și de alte măsuri. Fiscalitatea a fost menționată. Uh, din punctul nostru de vedere, există legături foarte importante între politicile fiscale și politicile comerciale. De exemplu, veniturile de la guvern, care sunt erodate de către liberalizarea comerțului trebuie să fie înlocuite, dar trebuie și să stimulăm uh, investițiile care uh, pot duce la uh, producție și deci la comerț în fine. De exemplu, cerințele de a crea un mediu prielnic pentru investiții și pentru productivitate. În ceea ce privește avantajele comerțului, cred că e foarte important să menționăm un studiu recent pe care l-am derulat în ce privește beneficiile economice uh, generate de către regimurile comerciale sau schemele comerciale ale Uniunii Europene cu țările cu curs de dezvoltare. Studiul a fost prezentat la Parlamentul European, nu sunt sigur uh, că a fost prezentat la Comisia dumneavoastră, dar sigur a fost prezentat la Comisia DEVE. În acest studiu s-a demonstrat faptul că noile politici comerciale au adus o contribuție sporită la creșterea exportului țărilor uh, în dezvoltare și la diversificarea economică, care este foarte, foarte importantă, la fel de importantă ca și volumul exporturilor. Aș dori să mai menționez și faptul că studiul sugerează faptul că impactul asupra reducerii sărăciei e real doar dacă e însoțit de politici uh, corecte la nivel uh, intern. Deci nu avem așa o formulă magică. Uh, promovăm comerțul și investițiile și totul se rezolvă. Nu, trebuie să există un, un cadru în care să domnească coerența între politici la nivel intern. Trebuie de asemenea să sprijinim uh, partenerii noștri din țările comerciale în domeniul uh, comerțului și în acest domeniu am dovedit cu date concrete că suntem de acord că împărtășim pe deplin acest principiu. Uniunea Europeană și statele membre sunt uh, cel mai important donator. 30% din ajutorul pentru dezvoltare vine de la Uniunea Europeană, 400 de milioane e pachetul în curent pentru a ă, sprijini acordul de înlesnire a comerțului. Ă, avem de asemenea și programe regionale în Africa, în America Latină, în Asia și așa mai departe, în Caraibe, care sprijină comerțul și care ă, stimulează investițiile. Și în fine, în ceea ce privește drepturile omului și politica comercială, Aici noi avem o abordare mai pozitivă decât cea care se desprinde din proiectul de aviz. Nu cred că trebuie să fim pesimiști în ce privește efectele uh, comerțului asupra drepturilor omului. Cred că e exact pe invers. Dacă ne uităm din perspectiva coerenței uh, politicilor în favoarea dezvoltării, constatăm în multe cazuri că politicile comerciale pot fi un instrument puternic pentru a consolida drepturile omului în aceste țări sigur, nu izolate, ci combinate cu alte politici europene, politica, de, uh, politica externă în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Uh, dimensiunea uh, drepturii omului care trebuie să fie integrate în politicile europene, constatați că în majoritatea acordurilor comerciale nou încheiate această dimensiune figurează și de asemenea și schema GSP și GSP+. Un alt exemplu. Uh, respectarea drepturilor omului e o condiție sine qua non pentru ca o țară să beneficieze de pe urma acestui sistem de preferințe generalizate. Iar în ceea ce privește scena mondială, noi suntem fruntași, suntem pionieri și dăm exemplu în legătură cu felul în care politicile comerciale pot fi dezvoltate pentru, pot fi utilizate pentru promovarea drepturilor omului și altor valori fundamentale. Sigur că putem îmbunătăți situația actuală, putem și discuta despre acest lucru. S-au uh, făcut și critici în această dimineață, dar e un subiect prea îndelungat. În orice caz, aș dori să permit și colegului meu de la DigiTrade să facă câteva completări. Uh, ok, veți bine a mention of the impact. S-a menționat impactul TTIP asupra țărilor în curs de dezvoltare. S-a făcut acest studiu de impact în 2013 am arătat care este impactul, va fi unul redus și pozitiv. Există un alt studiu de impact care se face în momentul de față și raportul va fi publicat în septembrie anul acesta. Apoi, nu noi suntem cei care decidem uh, politicile industriale ale partenerilor noștri. Vreau doar să vă spun că acordurile comerciale cu țările în curs de dezvoltare sunt uh, convenite reciproc se stabilește nivelul de dezvoltare în cazul în care avem de-a face cu situații asimetrice, ideea fiind să îi introducem în lanțul global internațional, inclusiv lanțul valoric. Comisia este foarte proactivă, se consultă cu privire la negocierile în curs de derulare și uh, asigură și implicarea directă a societății în aplicarea capitolelor privind dezvoltare durabilă și comerț. S-a menționat de multe ori agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă. Noua politică comerț pentru toți este aliniată la această agendă și aș vrea să insist că UE a dorit să depășească ceea ce avem la nivelul SDG-urilor, cel puțin legătura dintre politicile comerciale și SDG-uri, în momentul de față avem o bază solidă pentru a ne implica cu partenerii noștri în discuții pe aceste chestiuni și sperăm să depășim acest nivel. Dorim să fim mult mai ambițioși. În ceea ce privește responsabilitatea corporativă socială, am integrat-o în aceste discuții. Întotdeauna folosim orientările OCD și încercăm unde este posibil să integrăm și orientările ONU. În ceea ce privește gestionarea responsabilă, a lanțului de aprovizionare. E un subiect pe care îl abordăm de fiecare dată, colaborând și lucrând pe baza orientărilor OCDE. Cred că am acoperit principalele puncte la care v-ați referit. Dorește raportarea să mai facă o observație pentru a conchide? Nu e necesar. Gracias por las aportaciones. Mulțumim foarte mult pentru aceste contribuții. Așteptăm amendamentele, însă aș avea câteva observații de făcut până atunci. Colegului din ECR aș vrea să-i spun că în ceea ce privește comerțul și drepturile omului, dacă le detașăm, e ca și cum ai detașa politica energetică de impactul asupra mediului. Și aș vrea să vă spun că dacă un for sau a comisiei din instituția noastră nu folosește uh, drepturile omului ca o linie roșie care nu trebuie să fie depășită, evident că vorbim despre o denaturare totală a politicilor din această instituție. Știm că rolul dumneavoastră este să promovați efectele pozitive ale politicii comerciale în detrimentul drepturilor omului, dar asta uh, ne arată că nu cunoaștem realitatea în afara granițelor noastre sau avem de-a face cu un exercițiu de propagandă reprezentantul UE în fața Națiunilor Unite nu sprijină aspectele referitoare la uh, toate aceste chestiuni în fața Națiunilor Unite. Am arătat cu toții care sunt prioritățile noastre și care este scara noastră de valori pe care o aplicăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este dată de 17 februarie, ora 12. Și uh, vom vota în timpul ședinței de pe 14-15 martie. Trecem la punctul 10 încălcarea dispozițiilor vamale și sancțiunilor aferente, dau imediat cuvântul raportorului domnul Prust. Merci, monsieur Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vă prezint abordarea mea referitoare la această propunere de directivă privind cadrul juridic al Uniunii în ceea ce privește încălcările dispozițiilor vamale și sancțiunile aferente. În prezentarea mea, pentru acest schimb de opinii, o să mă refer la trei aspecte cadrul, chestiunea pe fond și formă. În ceea ce privește cadrul, din păcate este cea mai mare limită în ceea ce privește acest subiect. Să ne gândim doar la titlul subiectului. Infracțiuni și sancțiuni sunt termeni care țin de justiție, prin urmare de subsidiaritate. În acest sens, Parlamentul Național al Lituaniei, dacă nu știți, ne-a trimis un aviz motivat în care spunea că se teme că această propunere de directivă, citez, ar putea încălca principiul subsidiarității. Comisia Afaceri Juridice este notificată și aceste preocupări se regăsesc la nivelul Consiliului, de aceea procesul legislativ este în întârziere. Se vorbește și despre infracțiuni vamale în titlu. Prin urmare, aici avem legătură cu piața internă și competența Comisiei pe fond IMCO. Pentru ca avizul nostru să fie respectat și luat în considerare, aș vrea să vă avizez în calitate de raportor cu privire la aceste dificultăți care trebuie luate în considerare. Apoi, a doua chestiune, pe fondul problemei, codul vămilor UE a intrat în vigoare în 2013, însă există dispoziții pe fond care sunt puse în aplicare pe 1 mai 2016. Codul vămilor menționează foarte pe scurt sancțiunile, pentru că acestea sunt de resortul statelor membre, deci Comisia speră să finalizeze Uniunea Vamală abordând disparitatea foarte mare între statele membre în ceea ce privește sancțiunile vamale. Comisia a făcut un inventar în cazul unui grup de proiect cu 24 de state membre voluntare în cadrul acestui program în 2013. Studiul acesta a ajuns la niște concluzii destul de eleguvente, pe care le cunoașteți fără îndoială, dar o să dau două exemple pentru a ilustra disparitățile în ceea ce privește sancțiunile. Pragul financiar între infracțiunile penale și nepenale variază la 265, între 265 și 500 de mii de euro. Deci un raport de la 1 la 148. Termenul pentru o procedură variază de la 1 la 30 de ani. Adică uh, există state în care nici nu există termen. Și am două întrebări. E nevoie ca actorii noștri economici aibă în vedere aceste lucruri și există propuneri pe care comisia noastră le, fa- le poate face pe acest subiect? Sunt convins, în ceea ce privește această nevoie, că ea există. În primul rând există o nevoie de transparență, de lizibilitate și mai ales uh, de economii. În 2008, Corea de Sud a făcut un ghișeu unic și a economisit 18 milioane de dolari în primul an de aplicare. În calitate de membri ai Comisiei INTA, trebuie să ne asigurăm că obligațiile noastre internaționale sunt respectate uh, cel puțin la un minim pentru a proteja piața în ansamblul său. Sigur că putem fi în continuare atacați de un stat terț în fața OMC, spun un nou atac pentru că Statele Unite au subliniat deja incoerența pieței interne, culmea, având în vedere situația de pe piața americană, procedura a eșuat datorită unui viciu de procedură. Nici mai mult, nici mai puțin. Prin urmare, aș conchide că aici practic am avut noroc. Apoi, în ceea ce privește propunerea, dacă nu putem armoniza, putem cel puțin încerca să apropiem anumite dispoziții. Există acordul privind facilitarea schimburilor în cadrul OMC, de exemplu. Există o competență de partajat pe acest subiect și astfel putem propune o simplificare a procedurilor prin intermediul centralizării informațiilor. Și acum, în final, o să mă refer la forma acestui propuneri de directivă. Este o propunere destul de scurtă, are 21 de articole. O să vă prezint propuneri al căror unic obiectiv este uh, să păstrăm textul scurt, precis, din dorința de a avansa chiar atunci când se confruntă cu reticența anumitor state membre. Iată, dragi colegi, pe scurt, care este abordarea pe care o dau eu subiectului și vă stau la dispoziție dacă aveți observații pe care sigur că o să le iau în considerare pe durata acestei proceduri, care în mod normal ar trebui să ducă la adoptarea unui text Uh, până la vară. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumim! Toate grupurile au numit un raportor din umbră, prin urmare urmează raportorul din umbră pentru al de doamna de Sarnez. Păi, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i urez mult succes lui Frank Proust, pentru că e un raport foarte complicat, serios vorbim acum, sigur trebuie să existe armonizări, nu putem avea uh, în Franța sau în Amsterdam uh, reglementări diferite pentru mărfuri care vin din China sau sunt contrafăcute, e imposibil. Deci trebuie să ne îndreptăm către o armonizare, trebuie să armonizăm sancțiunile, trebuie să Uh, consolidăm controlele care nu sunt suficiente. Dacă vrem până la urmă ca instrumentele noastre pentru apărarea comercială să funcționeze și să verificăm că mărcile, mărfurile care ajung în Europa respectă niște criterii, trebuie să armonizăm controlele. Deci mult succes, dar pe ansamblu vreau să spun doar că sunt de acord cu tot ce ne-a spus colegul nostru. It's here. Uh, thank you. Sara pentru ECRM. Uh, four points on... Mulțumesc, domnule președinte. Am patru puncte în numele colegului David Campbell, care m-a rugat să le menționez. Patru puncte, patru întrebări, mai degrabă adresate comisiei. Foarte pe scurt. Primul se referă la principiul subsidiarității și proporționalității în întreg documentul. Întrebarea este dacă Comisia este de părere că a fost luat în considerare în mod suficient, au fost luate în considerare cerințele juridice. Apoi, a doua întrebare are legătură cu acest forum shopping, alegerea forului, care ar duce ca lucrurile să se dirigeze către statele cu sancțiuni mult mai reduse sau cu un prag ridicat. Există mai multe cazuri de încălcare a legislației vamale în țările cu sancțiuni mai scăzute? Ar fi o altă întrebare. A treia întrebare are legătură cu posibilele dificultăți legate de implementare și posibilitatea ca propunerea să nu ofere suficientă flexibilitate în ceea ce privește implementarea Există state membre în care autoritățile vamale consideră că anumite sancțiuni se aplică în cazul în care chestiunile pot fi rezolvate adecvat prin alte metode, de exemplu prin reducerea impactului. Și, nu în ultimul rând, există și o întrebare legată de domeniu de aplicare. Avem deja o directivă a Comisiei privind combaterea fraudei, împotriva intereselor financiare ale Uniunii în cadrul legislației penale. Deci întrebarea este dacă această propunere ar fi până la urmă necesară și dacă da, la ce servește ea exact. Ați auzit care sunt cele patru puncte și patru întrebări și aștept cu interes răspunsul. Mulțumesc. Urmează doamna Benincă, tot ca raportor din umbră. Grazie, signora. Mulțumesc, domnule Lange. În ceea ce privește raportul, aș vrea să subliniez necesitatea și importanța existenței unei legislații vamale comune, atât în ceea ce privește sancțiunile, pentru că, evident, există state membre care permit intrarea de mărfuri din state terțe, așa cum ar trebui, dar și în ceea ce privește o chestiune de control și de TVA, pentru că, evident, asta ar putea duce la denaturarea comerțului, dincolo de sancțiuni. Am văzut noi direct împreună cu colegul Fizas în portul Genova uh, că în Europa nu există unitate în acest domeniu. Am vorbit cu operatorii din portul respectiv și cred că ar trebui să fim mai ambițioși. Doamna Arena. Oui, euh, je partage tout à fait euh, les... Sunt în totalitate de acord cu preocupările pe care le-am auzit din partea raportorului. Cred că trebuie să evităm orice posibile mecanisme de dumping vamal care ar putea să fie favorizate de sancțiuni nearmonizate. În ceea ce privește armonizarea sancțiunilor, pentru grupul socialist și democrat, uh, este clar că trebuie să lucrăm pe un sistem suficient de clar și suficient de ferm pentru a avea efecte descurajante la nivelul uh, infractorilor. Astăzi avem un sistem care nu dă suficiente drepturi celor care joacă corect, ci mai degrabă celor care încalcă legea și ar trebui să corectăm această situație. Vom face eforturi constructive în acest sens. Uh, Am să dau acum cuvântul Comisiei de la Digitaxe. Vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor! Am luat notă de discuțiile foarte interesante și punctele subliniate de raportor. În primul rând, aspectul privind subsidiaritatea. Textul referitor la subsidiaritatea trecut prin parlamentele naționale. Am primit trei observații din partea trei uh, parlamente naționale, cărora le-am dat un răspuns corespunzător. Pe scurt, subsidiaritatea nu ar fi o problemă aici, pentru că nu se poate stabili la nivel național ce e mai bine pentru Uniunea Europeană fiecare privește dosarul cu sancțiuni din perspectiva națională și trebuie să existe un punct comun la un nivel superior atunci când vorbești despre un interes comun. Doar acolo se poate găsi o soluție la această chestiune așa de importantă. Asta în primul rând. În al doilea rând, ați întrebat despre alegerea selectivă a forului. Este adevărat că în studiul de impact nu avem suficiente dovezi pentru acest forum shopping. Însă, a avut loc o conferință pe 16 noiembrie, în cadrul căreia doamna Calas, prezentă la conferință, s-a întâlnit cu o serie de uh, practicieni din domeniul legal și operator și toți au confirmat că, deși nu este principala chestiune în cadrul unei strategii de afaceri, regimul sancțiunilor este un factor foarte important care trebuie luat în considerare și experții juriști prezenți acolo și avocații au confirmat că sunt consultați de mulți clienți în ceea ce privește regimul național privind sancțiunile vamale pentru a hotărâ unde să-și aleagă sediul companiei. Prin urmare, este un element oarecum ascuns care trebuie avut în vedere în această strategie. În al treilea rând, ați menționat dificultăți de implementare. Noi am ales forma directivei pentru că este un instrument flexibil. Și ne-am dat seama după studiul pe care l-am efectuat, la care au participat 24 de state membre în regim voluntar, că există diferențe atât de mari între acestea încât trebuie să alegem un instrument flexibil care să respecte legislațiile naționale și să nu fie prea incisiv. Directiva ca atare, avocații știu asta, lasă o marjă de flexibilitate suficientă. Problema este că trebuie să monitorizăm punerea în aplicare acesteia, pentru că datorită flexibilității implementarea nu este întotdeauna uniformă. Deci, prin natura sa, directiva, după ce este adoptată, trebuie să fie monitorizată din perspectiva implementării. Ați menționat aici și aici alte, și alți factori și alte elemente, cum ar fi factori atenuanți. Ei sunt menționați în text și atenuează practic sancțiunile. Dar aici vorbim despre resurse comune europene, vorbim practic despre uh, încercarea de a înșela cerințele privind bugetul european, vorbim despre posibilitatea de a permite intrarea în UE unor bunuri periculoase, prin urmare, e o chestiune destul de importantă pe care nu putem rezolva doar cu alte măsuri. În Taxud avem un fel de grup de conformitate care analizează aceste măsuri de conformitate, să spunem, înainte de segmentarea clienților și așa mai departe. Dar aici lucrurile sunt privite dintr-o perspectivă de ansamblu. Nu putem avea doar măsuri de încurajare pentru respectarea prevederilor fără să introducem sancțiuni și acestea trebuie să fie armonizate. Apoi m-ați întrebat ce se urmărește cu această directivă. Pentru că ați spus că există și alte texte în acest sens, cum ar fi directiva privind uh, protecția intereselor financiare. Lucrăm uh, îndeaproape cu colegii din această secțiune și la seminarul de pe 16 noiembrie au participat și colegi din OLAF care ne-au confirmat că există complementaritate și că nu există nicio suprapunere în sfera de acoperire a celor două texte. Din câte știm, directiva PIF este în momentul de față uh, în faza de stagnare, lucrurile nu avansează așa cum ar trebui. Pe noi nu ne interesează neapărat frauda ca atare împotriva intereselor financiare, noi urmărim alte încălcări ale legii de exemplu, pentru a obține o simplificare a procedurilor, minți la vamă și nu există uh, taxe sau accize vamale. Sau îi faci pe uh, cei din administrația vămilor să te considere un operator de încredere, deși nu ești. Există criterii, de exemplu, pragul de 10.000 de euro și știm că dacă este până la 10.000 de euro, nu va fi în de aplicare a directivei PIF. Ne-am asigurat deci că nu există duplicare și domeniul de aplicare este foarte clar. Am discutat în Consiliu asta cu statele membre și și în cadrul conferinței menționate. Un deputat a menționat aici importanța de a armoniza sistemele vamale. N-ai cum să armonizezi administrațiile vamale dacă nu ai un limbaj comun. Și când mă refer la limbaj comun, mă refer la situația în care dacă în statul membru A există un anumit comportament care nu se consideră o încălcare a legislației, dar în statul membru B, exact același comportament al operatorului economic uh, este sancționat cu privarea de libertate, atunci evident că nu vorbește aceeași limbă și apar probleme de cooperare. Dacă n-ai în considerare același comportament ca fiind o încălcare a legilor în două țări, n-ai cum să cooperezi și n-ai cum să armonizezi legislația prin urmare, nu poți impune controle uniforme, pentru că problema este la nivelul conceptului. Dacă în conceptul dumneavoastră faptul că un anumit tir nu respectă un itinerar convenit pentru exportul de bunuri, nu este considerat a fi o încălcare, pe când în alt stat membru omul respectiv ajunge în închisoare, evident că avem o problemă. Suntem o Uniune Vamală, o piață internă, e secolul 21 și trebuie să avem o abordare globală și un acord uniform cu privire la ce este comportament sancționabil și cum trebuie el să fie sancționat. O să mă opresc aici și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorului, domnul Proust. Oui, merci. Uh, J'ai bien noté l'ensemble. Mulțumesc tuturor colegilor pentru observații, mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte. Suntem cu toții de acord că există disparități foarte mari în ce privește termenele, taxele, așa cum spunea și Mariel, uh, disparități între cont. Să încurajăm coerența, pragmatismul, eficiența care să ducă, bineînțeles, la o consolidare a instrumentelor de, noastre de apărare comercială. E o prioritate pentru noi, tocmai pentru a permite Uh, companiilor europene să supraviețuiască. Mulțumesc în orice caz tuturor pentru contribuții. Vom continua să lucrăm. Mulțumesc. În 14-15 martie vom discuta proiectul de raport, în 18 martie e termenul pentru amendamente și în 20-21 aprilie se va vota. Mulțumesc foarte mult. La punctul 11 uh, uh, vom trata după vot și acum trecem la 12 la vot și avem un vot pe marginea deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia. Sper că toată lumea a adus uh, cartul. Vom face un test, în primul rând. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem 38 de uh, voturi. Uh, avem vorumul, au votat și grupurile politice. Începem cu uh, compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis uh, 32 uh, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 32, s-a deschis votul, s-a închis votul. Nu poate fi așa. E corect calculul? Vă rog încă o dată să ridicați mâna. Deci amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, e caduc, 39 acum pentru împotrivă abțineri. iar respins compromisul 9 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 43 pentru împotrivă abțineri E respins. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, compromisul 13, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 66. S-a deschis votul, s-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, a fost adoptat. Amendamentul 76. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A patra parte pentru. Împotrivă. Abțineri. A fost respinsă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și de această dată amendamentul 83 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, a fost adoptat. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87, spune președintele, pentru... Da, 87. Pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Verificăm. Votăm amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat. Amendamentul 90 pentru împotrivă abțineri. A fost respins. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotrivă abțineri a fost respins. Amendamentul 97 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 98 în două părți. Prima parte, cine e pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. A doua parte, la amendamentul 98, s-a deschis votul. S-a închis votul. E respinsă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 106 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 110 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri. A fost respins. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Mai votăm o dată. Compromisul 19. Cine e pentru? Așa e mai bine. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 128. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că a fost respins, dar totuși prefer să verificăm. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 135. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Ca și completare, amendamentul 140, cine este pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 142 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? a fost adoptat. Amendamentul 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 144, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, abțineri a fost respins. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri a fost respins. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, a fost respins. Amendamentul 148 pentru, verificăm, bine, verificăm 147, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 148. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost respins. Avem trei amendamente identice după aceea. Amendamentul 149, 150, 151. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Au fost respinse. O, 152. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că e uh, respins, dar verificăm. S-a deschis votul. 154. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 24. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 162 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 163 cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 164 pentru împotrivă abțineri verificăm 164 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri. A fost adoptat. Amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri. A fost respins. Amendamentul 168 pentru, împotrivă, abțineri a fost respins. Amendamentul 169 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru a, e caduc. Îmi cer scuze, spune președintele, compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri. E respins. Amendamentul 21 pentru împotrivă abțineri. Se respinge amendamentul 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la votul final pe marginea raportului. Votăm electronic, s-a deschis votul. s închis votul. 29 de voturi pentru. Felicitări doamnei raportor. Doamna raportor s-a anunțat la cuvânt, vă rog. Aș dori doar să mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc din inimă tuturor celor care au uh, lucrat de la grupurile politice Uh, pe marginea acestui raport uh, pe, uh, cu privire la Tunisia. Mulțumesc pentru implicare. Am reușit să păstrăm coerența textului, care e foarte importantă. E un acord care am dorit, bineînțeles, să apere interesele europene, dar care dorim să fie util uh, Tunisiei și tuturor uh, tunisienilor și cred că e un mesaj, uh, sper să fie auzit de celelalte parte a Mediteranei astăzi. Mulțumesc! Am încheiat punctul 12 și ne întoarcem acum la punctul 11. E vorba despre activitățile Fondului European de Ajustare la Globalizare și dau cuvântul imediat uh, raportoarei. Vă rog frumos să păstrați liniștea dacă doriți să uh, părăsiți sala. Vă rog, Jun. Thanks very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze în numele lui Agnes pentru că nu poate fi aici în această dimineață. M-a rugat însă să prezint pe scurt care este opinia dumneai referitor la acest aviz. Există cinci idei cheie. În primul rând, vom cere un studiu de impact înainte, înaintea fiecărui acord comercial, având la bază abordarea Comisiei um, față de acele state membre care se confruntă cu sectoare unde um, nivelul șomajului este ridicat. Dorim ca fondul de ajustare la globalizare să fie folosit la potențialul maxim. La ora actuală nu se întâmplă acest lucru. Dorim, prin urmare, să există o strânsă colaborare între Comisie și statele membre și um, partenerii sociali să fie implicați. În acest fel se poate anticipa un viitor șomaj în urma ca rezultat al activității noastre comerciale. În continuare dorim ca componenta referitoare la negocieri să fie consolidată pentru ca partenerii sociali să poată negocia mai bine. În continuare, am dorit să ne asigurăm că întreprinderile își asumă răspunderea pentru orice restructurare sau închidere de facilități. Prin urmare, reprezentanții angajaților ar trebui să poată negocia în condiții de echitate și să dispună de aceleași informații ca și angajatorii. În al treilea rând, dorim să analizăm posibilitatea unor plăți directe din partea unor sectoare care au de câștigat de pe urma Um, acordurilor comerciale, plăți directe de la uh, Fondul European de Ajustare pentru aceia care ar avea de pierdut uh, în urma unui acord comercial. În acest fel, acordurile de liber schimb și acordurile comerciale ar fi în avantajul tuturor. Ideea ar fi ca pierderile și câștigurile acordurilor comerciale să fie distribuite în mod echitabil. Anumite sectoare vor avea de câștigat, altele de pierdut și trebuie să vedem cum putem compensa pe cei care vor avea de pierdut, cerând o contribuție ceva mai mare din partea celor care vor avea de câștigat. Există și o chestiune directă dacă se vor face plăți directe um, către Fondul de European de Ajustare la Globalizare sau uh, către fonduri asemănătoare din statele membre. Așteptăm cu mare interes reacția celor altor grupuri politice asupra acestui punct, pentru că, după părerea lui Agnes, acesta ar fi uh, punctul cel mai revoluționar din aviz. Cel de-al patrulea punct se referă la scoaterea în evidență că doar acele state care întrunesc cele cinci criterii economice ale Comisiei ar trebui să primească statutul de economie de piață. Comerțul liber ar trebui să se bazeze pe concurență echitabilă. Dacă ar fi să cheltuim banii noștri uh, pentru a compensa pierderea unor locuri de muncă, pierderi care ar fi uh, um, evitabilă, ar fi păcat. Trebuie în continuare să modernizăm instrumentele comerciale de care dispunem. Încă o dată, comerțul trebuie bazat, să se bazeze pe concurență echitabilă și trebuie să ne asigurăm că uh, dispunem de toate instrumentele necesare pentru a ne asigura într-adevăr că dispunem de concurență echitabilă. Acestea sunt cele cinci puncte pe care Agnes dorește să le scoată în evidență în aviz. Așteaptă cu mare interes să colaboreze cu celelalte grupuri și sperăm să venim cu un bun aviz care să contribuie la activitatea Comisiei Ample. Pentru EPP, doamna Sanes. Président, chers collègues, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Fondul European pentru Adaptare la Globalizare a avansat de la înființarea sa în 2007 pentru a se adapta la structura comerțului mondial. Domeniul său de aplicare a fost extins, luând în considerare noi sectoare și FM a inclus și dificultățile legate de angajarea tinerilor, completând astfel garanția pentru tineri. Comerțul internațional are un impact direct asupra economiei europene și asupra organizării pieței interne, precum și asupra companiilor noastre. În acest sens, trebuie să continuăm să ne asigurăm că Comisia Europeană anticipează posibilele efecte ale unui acord de liber schimb în momentul de față în faza de negociere și trebuie să excludem cererile de contingente tarifare sau clauzele de salvgardare pentru sectoarele cele mai sensibile Trebuie să ne asigurăm că IMM-urile noastre, uh, un element de bază al Uniunii Europene în centrul discuțiilor, pot beneficia de Fondul European pentru Ajustare la Globalizare. Prin urmare, în domeniul comercial trebuie să rămânem incisivi și ambițioși, anticipând orice probleme care pot apărea pentru economia noastră pentru a ne garanta competitivitatea și luând în considerare consecințele sociale ale viitoarelor acorduri. În final vreau să subliniez nevoia unei mai bune coerențe la nivelul politicii comerciale și politicilor uh, europene implicate în FEG pentru a putea uh, duce la îndeplinire obiectivele. Mă bucur să pot uh, lucra alături de doamna raportor și raportorii din umbră la acest raport pentru a aduce contribuția din punct de vedere al relațiilor comerciale la acest fond european pentru globalizare. Mulțumesc! Mulțumim! Mr so... Pentru ECR, domnul Săpatin nu e aici. Doamna de Sarnes pentru ALDE. Uh, oui, merci, merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar un element pozitiv al Uniunii Europene care trebuie să fie păstrat. Două, trei observații ar fi de făcut aici. Trebuie, sigur, să păstrăm acest instrument, dar trebuie să avem și o politică mai coerentă în domeniul industrial. Uh, deci trei observații din partea mea. Trebuie să vedem dacă obține, se acordă sau nu statutul de economie de piață pentru China. Eu aș vrea ca Uniunea Europeană să aibă o poziție fermă și să spună că nu, dar rămâne de văzut, pentru că dacă mâine China ar avea statutul, ar trebui să uh, creștem fondurile acestui FEG. Apoi, doamna raportor ne-a spus, deja trebuie să lucrăm la consolidarea instrumentelor care apără Uniunea Europeană. E foarte important pentru că nu există niciun motiv pentru care UE să n-aibă aceeași calitate a instrumentelor de apărare ca Statele Unite, de exemplu. Nu e normal să nu avem aceleași instrumente de apărare ca celelalte entități majore din lume. Și în al treilea rând trebuie să lucrăm la o strategie comună industrială. Trebuie să existe o astfel de strategie și o viziune a dezvoltării noastre uh, pentru anii următori următori. Acestea sunt cele trei puncte pe care am vrea să le subliniez din perspectiva instrumentului abordat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Denis Ferro Fondul European de Adaptare la Globalizare este o dorință a noastră uh, de a um, ne apăra împotriva acestei globalizări extinse, fără limite, care are un impact negativ asupra companiilor europene ne regăsim în situația unei persoane care refuză să repare acoperișul găurit, așteptând ca subvențiile din ce în ce mai uh, reduse ale companiilor de asigurări uh, ajung să-l despăgubească. Maria. Mulțumesc. Cred că Fondul European pentru Globalizare este un instrument foarte bun care permite să lucrăm cu partenerii sociali din perspectiva reconversiei profesionale pentru lucrători. Este un instrument pe care trebuie să-l susținem și să-l apărăm pentru că promovează solidaritatea la nivelul UE în ceea ce privește restructurările cu care ne confruntăm astăzi cu toții în Europa. Există o serie de critici pe fond în ceea ce privește acest instrument, în special bugetul. 150 de milioane de europeani este bugetul actual. Suma nu este consumată în totalitate pentru că pe plan administrativ e foarte dificil să adresezi uh, o solicitare de, uh, de, uh, de subvenționare din acest fond. Trebuie să fie un minim de 50 de lucrători, trebuie să existe activități care sunt afectate de globalizare, deci sunt criterii dificile și aș spune că um, conversia deja s-a, s-a înfăptuit atunci când primești fondurile pentru a sprijini conversia. Deci trebuie să avem în vedere funcționarea fondului. Chiar dacă nu este în totalitate consumată această sumă, trebuie să devină mai eficient din punct de vedere administrativ. În ceea ce privește documentul elaborat de doamna Malmström, Comerțul pentru toți. În documentul acesta, la pagina 19, se spune că vom compensa efectele negative ale liberalizării. Prin urmare, deja se acceptă că există efecte negative, ceea ce nu e rău, pentru că adesea când abordăm Comisia Europeană, ă, tendința este să se nege orice efecte negative. Deci deja mulțumesc persoanelor care au redactat acest document, care, iată, măcar o dată și am avut și azi dimineața această discuție, măcar dată recunosc existența unor efecte negative. Dar când spunem efecte negative care pot fi ă, compensate de Fondul European pentru Globalizare, fie cădem de acord că va trebui să creștem cu mult bugetul pentru acest fond, de exemplu, uh, statutul de economie de piață. E adevărat că există valori divergente între cei doar 200, 150.000 de lucrători pierduți, doar 250.000, uh, anunțați de doamna Malmström, și 3 milioane de locuri de muncă pierdute estimate într-o serie de sectoare. Poate sunt supraestimate și ajungem la un milion și jumătate, dar oricum există 500 de euro pe lună pentru a susține pe lucrător, deci e nevoie de un miliard și jumătate de euro pe an pentru acest fond și avem 150 de milioane deocamdată. Deci trebuie să avem în vedere fondul pentru realizarea conversiei, dar nici măcar nu vorbim despre alimentarea acestui fond. De aceea, practic aici e vorba de un populism cu care nu putem fi de acord, în primul rând, în al doilea rând. Uh, Cred că trebuie să ne gândim la un sistem care să nu fie un sistem paliativ, adică să spunem după o să, ce se produc problemele o să încercăm să reparăm, ci ar trebui să avem un sistem anticipator. Se negociază acorduri, înțelegem că există efecte negative în anumite regiuni și sectoare, și la nivelul anumitor profesii și atunci poate că așa am reușit să investim fonduri în aceste regiuni și sectoare și profesii pentru a anticipa problemele. Negociem TTIP-ul. Am putea identifica oare sectoarele care vor avea de suferit, de exemplu agricultura. Există modalități de reconversie profesională în anumite sectoare? Da. Putem investi încă de astăzi, nu peste 10 ani, când agricultorii vor fi pierdut tot, când nu va mai exista o diversificare a agriculturii, ci în prezent, ca să-i ajutăm pe acești agricultori. Suntem gata de această discuție? Dacă da, atunci cred că putem începe să lucrăm de pe acum. Dacă însă continuăm cu 150 de milioane, cu un instrument, cu acțiune retroactivă, retroactivă, nu cred că trebuie să încercăm să facem ce încercăm astăzi, pentru că nu o să fie un instrument prea util. Mulțumesc, Janic! Mă alătur poziției radicale a colegei Maria Rena cu privire la ipocrizia unei strategii comerciale în anumite privințe. Pentru că, practic, Există aici mecanisme publice care facilitează tranziția, asta e clar, însă, așa cum descrie comunicarea Comisiei, instrumentul, nu știu exact cum să-l numesc, dar în franceză, practic vorbim despre privatizarea beneficiilor și socializarea pierderilor. Da? Deci înțelegeți care este logica nu ne gândim practic la cine câștigă și cine pierde și pur și simplu încercăm să lăsăm deoparte logica și să forțăm contribuabilii să plătească diferența care va apărea și știm în ce măsură uh, acest fond și acordurile de liber schimb, schimb sunt uh, armonizate sau acest fond și impactul globalizării. Este un instrument util, dar nu este deloc adaptat din aceste privințe și, prin urmare, chestiunea agricolă, de exemplu, uh, este o discuție foarte, este un subiect foarte sensibil din perspectiva Fondului pentru Ajustare la Globalizare. Vedem care este criza agricolă de astăzi. Uniunea Europeană de zeci de ani finanțează cu miliarde de euro o industrie agroalimentară care nu face decât să dorească să exporte în China, în Rusia și în alte părți ale lumii, finanțează din bani publici pentru a fi competitiv cu brazilienii, dar e o nebunie. Acest sistem e absolut uh, ilogic. Suntem pe punctul de a elimina normele de protecție a mediului sau uh, plățile pentru cotizații sociale doar pentru că sistemul vrea să fie competitiv cu cei care promovează low costul alimentar. Și banii publici sunt cei care vor fi folosiți pentru a plăti daunele cauzate de acest sistem. Din acest punct de vedere, prin urmare, eu cred că ar trebui să repunem lucrurile pe calea cea bună și să dăm dovadă de puțin bun simț. Să nu credem că acest fond este arborele care să servească la ascunderea pădurii de pierderi în negocierea acordurilor de liber schimb. Mulțumesc, Iman. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu cele spuse de Maria și cu aspectul pe care l-a subliniat Agnes, raportarea noastră din umbră. Însă aș vrea să subliniez două aspecte care mi se par importante. Pentru a putea îmbunătăți acest fond de ajustare la globalizare, dacă vrem să ne ajute să anticipăm problemele care ar putea să rezulte, pentru că întotdeauna există sectoare care pot avea probleme înaintea unui acord comercial, mai ales pe termen scurt, este important să știm care sunt problemele care nu intră în domeniul de aplicare a acestui fond Cred că ar fi foarte interesant să existe un studiu făcut de comisie cu privire la factorii care uh, consideră întârzieri pentru neîndeplinirea condițiilor de proiect, care într-un fond mai bine definit ar fi fost acceptate. Și din această perspectivă aș vrea să subliniez cât de important este ca IMM-urile să poată avea acces la acest fond. Există o restricție legată de dimensiunea acestor întreprinderi deocamdată, ca și cum pentru activitatea lor relevant este doar numărul de angajați. Adesea companiile mai mici sunt cele mai afectate de această politică de liberalizare comercială. De aceea mai multe fonduri mai bine uh, determinate, incluzând în același timp și IMM-urile de mici dimensiuni. Mulțumesc. DG Dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei DG Ample. Sau nu? Nimeni nu era aici de la comisie. Bine, mulțumesc. Îmi cer scuze. Aici sunt. Uh, ocup locul Botswanei. That I don't have very much to add. Recunosc că nu sunt multe de adăugat la această discuție, prin, pentru că majoritatea lucrurilor se referă la politici comerciale. Din punct de vedere al acestei evaluări pe care o discutăm astăzi, nu ar fi prea multe de adăugat. Am luat notă de faptul că aș dori să analizăm încă o dată posibilitatea ca acest fond să fie utilizat ca un instrument de compensare pentru acordurile comerciale. Până acum, ideea a fost să ajutăm lucrătorii care își pierd locul de muncă. Accentul, prin urmare, era pus asupra oamenilor care își pierdeau locul de muncă și nu asupra companiilor sau sectoarelor economice, deci, ci asupra persoanelor. Evaluarea pe care o discutăm a conținut niște critici referitoare la proceduri, dar aceste probleme au fost rezolvate în noul regulament pe care lucrăm. Termenele sunt scurtate, radical, inclusiv pentru Parlament și, prin urmare, fondurile ajung mult mai repede la statele membre și și uh, măsurile pot fi deja implementate. Acestea sunt fondurile unde măsurile sunt eligibile chiar înainte ca uh, Comisia să primească cererea. Prin urmare, Comisia va plăti Uh, cofinanțarea din acest fond de adaptare într-o singură rundă, într-o singură uh, rată, e interesant că sectoarele, ca idee, că sectoarele care câștigă să contribuie la acest fond pentru a compensa sectoarele care pierd. Ar fi interesant de văzut cum se poate concretiza asta în practică. Prin urmare, o să așteptăm aceste informații din partea dumneavoastră în următoarele luni. Mulțumim pentru această discuție care ne-a deschis ochii cu privire la argumentele comerciale pe care um, vreți să le susțineți în discuțiile privind fondul. Știți că pentru fiecare cerere transmisă fondului consultăm toate directoratele generale relevante. DigiTrade are întotdeauna un cuvânt de spus în aceste consultații de fapt, am aici alături de mine o colegă din partea DigiTrade și de fiecare dată ne asigurăm că ascultăm cu mare atenție poziția DigiTrade. Dacă sunt întrebări suplimentare, sigur, vă stăm la dispoziție. Jude, vrei să intervii? Step. Următorul pas reprezintă um, um, analizarea vizului um, pe 14-15 martie Termenul limită pentru amendamente este data de 22 martie, iar votul este prevăzut pentru data de 21 aprilie. Trecem acum la punctul 13. Discuția referitoare la strategia noastră comercială. Comisia, după cum știți cu toții, a prezentat în luna octombrie anului trecut o nouă strategie comercială. E vorba acum de a elabora un aviz al Parlamentului. Noi avem un document de lucru pe care vi l-am prezentat, iar acum am să dau cuvântul raportoarei doamna Beghin. Grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană are răspunderea și datoria care um, sunt de resortul primei puteri globale și în calitate de raportor din partea Parlamentului pe strategia comercială a Parlamentului nu pot decât să mă simt apăsată de această responsabilitate. Avem o propunere de raport, astăzi am să vă prezint însă documentul de lucru. Am hotărât să elaborez acest document ca să stabilesc un cadru metodologic general și să clarific câteva dintre principiile principalele priorități. Iată deci o scurtă prezentare a sa. În ceea ce privește lanțurile valorice globale, Comisia trebuie să garanteze două elemente fundamentale. Să se asigure că ele contribuie la apărarea modelului normativ și social european și să ajute la creșterea uh, dezvoltării durabile și a locurilor de muncă. Orice actualizare a politicii comerciale comune trebuie să fie însoțită de politici însoțitoare, instrucțiuni, cercetare, dezvoltare, educație, trebuie să putem uh, uh, folosi avantajele oferite de globalizarea comerțului fără să suferim de impactul negativ. Un moto pe care vreau să-l susțin este uh, nimeni nu trebuie să rămână în urmă. De aceea trebuie să avem în vedere acest fond de adaptare la globalizare pentru a reduce impactul negativ și pentru a crește avantajele comerțului. Comerțul este o oportunitate pentru companii și cetățeni și e sarcina noastră să ne asigurăm că așa și rămâne. Iată de ce o revizuire a instrumentelor de apărare comercială este necesară acum pentru a ne proteja piața de concurența deloială și pentru a consolida legătura necesară între politica comercială și cea industrială. O strategie comercială adecvată timpurilor noastre trebuie să evidențieze și drepturile și dezvoltarea durabilă. Uniunea trebuie să fie în prima linie a dezvoltării durabile datorită ponderii politicii sale comerciale. Apoi mai avem și chestiunea transparenței. Experiența TTIP ne determină să cerem o mai mare transparență și pe alte tratate în curs de negociere printre care tiza, pentru a ne respecta funcția de control democratic și pentru că un parteneriat din ce în ce mai consolidat cu Parlamentul cere ca partenerul Parlament să fie constat informat. Am recunoscut statutul OMC și am cerut o reformă sa în documentul său, pentru că metoda multilaterală trebuie să fie prioritară în fața celor bilaterale care, din păcate, devin normă. Toate acordurile trebuie să funcționeze pentru bunătarea cetățenilor, pentru a ajuta internaționalizarea IMM-urilor și de aceea e nevoie să fie făcute valori exante și intermediare care să ne dea indicatori eh, fiabili pentru politica comercială. Vreau să subliniez și importanța politicii vomale pentru a combate contrafacerile și pentru a face politica comercială comună mai eficientă. Dragi colegi, acestea sunt direcțiile mele de gândire, dar cu plăcere am să vă ascult pozițiile în discuții, o să iau notă cu atenție și încă o dată aș vrea să vă asigur de deschiderea mea privind colaborarea pentru redactarea acestui document. liebe Kollegen. Foarte bine, dragi colegi și colegi. Doresc acum să dau cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți colegi. Vă rog să încercați să fiți cât se poate de succint și la obiect, pentru că avem un timp limitat la dispoziție. E doar prima discuție. Vom purta discuții ulterioare, mai ales că e vorba de uh, un raport cândva în viitor. Deocamdată avem doar un document de lucru pe masă. Iată, vă rog, nu dați grai tuturor îngrijorărilor pe care le aveți pe suflet. Avem înscriși la cuvânt opt vorbitori. Domnule Caspar, Domnule președinte, pentru a da curs propunerii dumneavoastră imediat, aș dori să abordez succint documentul de lucru, salut cele prezentate de doamna raportor, Aș fi însă recunoscător dacă în raportul final am putea discuta ceva mai intens cele amintite de raportare la final, și anume de faptul că politica comercială reprezintă o oportunitate pentru crearea de locuri de muncă, pentru creștere. Trebuie să profităm de această um, oportunitate. Nu trebuie să asistăm uh, la cum se întâmplă pur și simplu globalizarea, ci trebuie să o formăm, să o modelăm. Uh, Trebuie să sprijinim în calitate de Parlament activitatea Comisiei pe scena internațională. Um, acordurile comerciale internaționale nu trebuie doar refuzate, ci trebuie și încheiate, pentru că dacă nu, nu putem, face, uh, nu putem modela globalizarea. Trebuie, prin urmare, nu doar să frânăm eforturile noastre comerciale internaționale, ci și să le finalizăm. Ar trebui așadar să sprijinim Comisia în eforturile sale internaționale care se desfășoară de ani buni pentru că acestea să fie finalizate. Um, cred că ar trebui să fie posibil să finalizăm mai repede negocieri, uh, precum cele referitoare la Australia, Taiwan. În continuare, aș fi recunoscător dacă am încerca, împreună cu celelalte instituții să uh, depășim uh, blocada comercială cu celelalte instituții am creat legislație în ultimele luni, însă uh, ne blocăm reciproc în ceea ce privește dosare importante, mai ales în ceea ce privește instrumentele de protecție comerciale. Uh, am putea să uh, intrăm în conflict cu chinezii dacă am coopera cu toții, atunci am uh, înaintat și în ceea ce privește strategia noastră comercială. Vreau să felicit însă și Comisia pentru că acum uh, Comisia a prezentat uh, bune compromise pentru două dosare importante și cred că Consiliul va da curs recomandărilor Comisiei. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și voi da dovadă de abordare constructivă pentru amendamente. Domnul președinte, exemplar de succint, Inma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în uh, numele domnului vicepreședinte Martin, raportorul din umbră pentru SID, care din păcate nu poate fi prezent astăzi aici. Răspunsul Parlamentului European la strategia de politică comercială propusă de Comisie este fără îndoială o șansă unică pentru a reorienta politica comercială a Uniunii Europene în următorii patru ani și după aceea. Iată de ce considerăm că acest raport trebuie să Uh, prezinte principiile după care ne orientăm în Uniunea Europeană. Cetățenii sunt uh, tot mai atenți la politica comercială, la felul în care aceasta îi afectează și mai ales referitor la felul în care doresc ca politica comercială să le influențează viața. Și acest lucru este un privilegiu pentru că consolidează rolul Parlamentului European. Suntem în fond reprezentanții cetățenilor. Documentul prezentat de raportoare Tiziana Beghin este o bază excelentă pe care putem lucra în viitor și dorim să o felicităm pentru acest lucru. În numele raportorului din umbră însă doresc să scot în evidență punctele cheie pentru grupul nostru. În primul rând, importanța participării OIM. De la începutul acestui raport, credem că trebuie să se reflecte angajamentul nostru față de guvernanța multilaterală a comerțului la ultima conferință ministerială de la Nairobi, rezultatele atinse arată că, deși uh, treptat, se pot înregistra progrese la nivel multilateral. Iată unde trebuie să ne concentrăm. Multilateralismul este instrumentul principal pentru a reglementa în mod corespunzător globalizarea. Salutăm uh, și mulțumim uh, doamnei raportor pentru că a considerat lanțurile de producție internaționale importante. Este important ca Uniunea Europeană să participe pe deplin pentru a ne asigura în acest fel competitivitatea. În același timp, trebuie să ne întărim uh, obligația noastră de a realiza controlele necesare. În continuare, este foarte important să monitorizăm felul în care sunt puse în aplicare acordurile comerciale. Nu folosește la nimic să semnăm acorduri importante dacă acestea nu sunt evaluate și monitorizate, în acest fel asigurându-se respectarea obligațiilor pe care ni le-am asumat și partenerii noștri, bineînțeles. Iată de ce trebuie să ne concentrăm asupra unor mecanisme precum grupurile de evaluare națională. În acest fel ne vom putea asigura că acordurile internaționale sunt ceea ce trebuie să fie, și anume un instrument pentru a progresa în ceea ce privește drepturile sociale, de mediu și de lucru. E nevoie de transparență absolută, nu doar înainte și în timpul procesului, ci și după, mai ales datorită studiilor de evaluare și de impact care trebuie realizate. În continuare, credem că este important să ne asigurăm că politica noastră comercială dă dovadă de coerență în respectarea celorlaltor politici, mai ales politica pentru dezvoltare. în acest capitol, Comisia mai are de îmbunătățit câteva lucruri. Grupul nostru consideră că trebuie să scoatem în evidență progresul realizat de Uniunea Europeană în ceea ce privește excepțiile la acordul TRIPS privind uh, proprietatea intelectuală pentru ca țările mai puțin dezvoltate să aibă acces la medicamente generice. Credem însă că faptele trebuie să însățească vorbele noastre. Atât sistemul GSP, cât și accesul la medicamente generice trebuie să fie o prioritate pentru noi. Considerăm că, de asemenea, trebuie să fie incluse recomandări referitoare la bunele practici instituționale. Vrem să ne amintim comisiei aici că doamna comisar Malmström și -a luat angajamentul de a nu aplica în mod provizoriu niciun acord comercial până ce Parlamentul European nu își va fi dat consimțământul. Considerăm că este de asemenea foarte importantă buna comunicare cu delegațiile referitoare la afacerile externe pentru ca Uniunea Europeană să lucreze promovând valorile noastre și în afara frontierelor. Considerăm că noua strategie de politică comercială a Comisiei trebuie să includă și să țină seama de dimensiunea de gen. Nu se poate ca în secolul 21 să se facă o politică comercială unde jumătate din populație poate sau este exclusă um, de la avantajele pe care politica comercială le poate aduce în viața lor, pentru că pur și simplu sunt private de oportunitățile pe care le merită. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol fruntaș aici. În ansamblu, apreciem activitatea doamnei raportor și așteptăm propunerea de raport la care putem să adăugăm propunerile noastre. Mulțumesc! Într-adevăr, problema dimensiunii de gen uh, nu este deloc inclusă în această strategie. Cred că este o lipsă considerabilă noul prim-ministru al Canadei a abordat uh, întrebarea, de fapt a răspuns foarte simplu la întrebarea de ce uh, în cabinetul dumnealui sunt atât uh, femei în număr egal cât cu bărbați, pentru că pur și simplu stăm în anul 2015, a spus. Emma. Da, femeile ar trebui să conducă lumea. Sunt de acord cu dumneavoastră și ar trebui să facă parte din orice viitoare strategie. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru documentul de lucru. Cred că arată uh, foarte clar uh, drumul pe care trebuie să îl parcurgem. Pentru că nu avem timp, am să fiu succintă, vorbim de elemente absolut necesare printre care instrumentele de apărare comerciale. Ehm, s-a amestecat ideea, cu ideea statutului de economie de piață pentru China. Trebuie să vedem foarte clar ce putem face pentru a moderniza instrumentele de protecție comercială. Cred că la nivelul Consiliului e mult de făcut. Trebuie așadar să tragem toate sforile pe care le avem la îndemână pentru a vedea ce putem să facem Trebuie să analizăm de asemenea legislația anti-dumping a Uniunii și repercusiunile pe care, uh, evident, uh, hotărârea care se va lua în ceea ce privește statutul Chinei uh, va juca un rol esențial. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru că s-a concentrat și asupra IMM-urilor în acest document de lucru. Este un lucru foarte important, <laughs> mai ales pentru că uh, lucrăm în secolul 21. Trebuie să ne asigurăm că uh, eliminăm barierele comerciale și că uh, facilităm crearea unui mediu de afaceri pentru IMM-uri. De asemenea, uh, cred că ar trebui să vorbim de cât de important este comerțul digital, acest e-commerce, digitalizarea în lumea de astăzi să vedem cum putem ajuta IMM-urile noastre uh, în această călătorie digitală. Aș dori să mă alătur comentariilor făcute de colegul nostru, domnul Caspari, referitor la dimensiunea regională a acestui dosar. Trebuie să includem Austria și Noua Zeelandă. Este un indicator pe care trebuie să-l sprijinim. Da, bineînțeles, trebuie să finalizăm acordurile în curs, însă trebuie să uh, privim și obiectivele viitoare. Propunerile mele, bineînțeles, uh, se vor încadra pe această direcție. Mulțumesc foarte mult pentru alde, doamna Șanățova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu raportare pentru această primă versiune sunt incluse numeroase domenii ce țin de politica comercială, dar eu aș dori să scot în evidență câteva. În primul rând, după părerea mea, comerțul este o importantă forță motrice a economiei noastre, promovează creșterea și creează locuri de muncă. După părerea mea, avantajele pe care le oferă comerțul um, depășesc dezavantajele. Cred că aceasta ar trebui să fie ideea centrală a raportului nostru și uh, la ora actuală nu o văd destul de bine concretizată în raport. După părerea mea, raportul ar trebui să scoată în evidență importanța pe care Uniunea o, o acordă unei agende comerciale multilaterale. După cum au spus și antevorbitorii mei, ar trebui să ne concentrăm asupra unor priorități clare când vine vorba de acordul de agenda comercială bilaterală. Aici comisia ar trebui să dea curs unui proces de evaluare, să vadă uh, care e situația cu negocierile în curs și să stabilească niște priorități foarte clare. Trebuie de asemenea să vedem ce putem face la fața locului, în țările terțe, în piețele terțe, ce pot face comisia, uh, cum le putem oferi uh, asistență companiilor noastre și cum putem uh, ușura accesul lor, pătrunderea lor pe piețele statelor terțe. Există aspecte care nu sunt uh, luate în considerare în mod corespunzător în raport, de pildă sectorul digital, care nu este amintit la ora actuală și trebuie menționat, uh, serviciile trebuie scoase și mai mult în evidență pentru că reprezintă uh, viitorul dezvoltării economice în Europa. Înțeleg că la ora actuală ne concentrăm um, asupra discutării statutului de economie de piață a Chinei și asupra instrumentelor de protecție comercială, însă eu aș dori ca acest document să se axeze mai mult pe acele um, chestiuni pe termen lung și să țină mai mult um, strategia comercială pe termen lung a Comisiei. Problema că o reprezintă comerțul și investițiile. Iată de ce nu cred că politicile industriale ar trebui să se regăsească în document. Aș dori de asemenea ca TTIP să fie amintit. Am adoptat o rezoluție, putem recurge deja la formulări uh, prestabilite și, prin urmare, aș dori ca TTIP să se regăsească în document. Pentru a conchide, aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru că a amintit um, IMM-urile. Cred că este um, un fragment foarte bine redactat care reflectă de asemenea linia grupului meu. În principiu, cred că documentul poate fi îmbunătățit și um, va transmite un mesaj mai important. Helmut Scholz. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că am așteptat cu mare nerăbdare propunerea de um, document, de lucru a raportoarei și uh, sunt împărțit. Cred că sunt, am rămas blocați. Strategia Comisiei, Comerț pentru Toți uh, și din punctul uh, de vedere al Parlamentului uh, um, pentru a-i da un răspuns, mai ales pentru cetățenii pe care îi reprezentăm, trebuie să uh, intrăm mai în amănunt. Există anumite puncte în documentul de lucru pe care, bineînțeles, ulterior le putem uh, dezvolta. Cum va arăta, de pildă, contextul demografic peste 10 ani, peste 20 de ani? Cum se poate pregăti deja politica comercială de astăzi, având în vedere evoluția demografică din diferitele colțuri ale lumii? În Africa, de pildă, în 2050 vor locui 2,5 miliarde de oameni, iar în Europa poate abia 80 de milioane, dacă avem în vedere prognoza de azi cum vor influența toate acestea viitoarele locuri de muncă, posibilitatea cetățenilor de a-și hrăni familiile din ceea ce câștigă, cum uh, va influența toate acestea de pildă, relațiile noastre comerciale cu alte economii, uh, problema de mediu, obiectivele de dezvoltare durabilă. Nu de mult uh, s-a organizat la Paris COP21. Da, s-a ajuns la o înțelegere generală, însă dacă intrăm în amenunte, trebuie să ne gândim mai bine cum vrem să ne planificăm dezvoltarea economică aici, la noi, în Uniunea Europeană, în cele 28 de state membre, dar și în țările țărțe. Dacă privim uh, evoluția fluxurilor comerciale în Uniunea Europeană, avem uh, de pildă, astăzi uh, se înregistrează o descreștere în favoarea țărilor terțe și, bineînțeles, echilibrul se va deplasa. Cum suntem noi așadar pregătiți pentru a ne aduce o contribuție prin politica comercială pentru ca politica și economia să rămână în interesul cetățenilor, în interesul mediului și așa mai departe. Iată de ce mi-aș fi dorit să existe o întrebare, un punct central care să abordeze această viitoare strategie. Cred că trebuie să se regăsească mai bine conturat în raport. S-au punctat într-adevăr multe idei importante, dar cred că încă o dată trebuie să ne gândim dacă structura comercială, așa cum este ea prezentată în documentul de lucru, este una corespunzătoare pentru ca ă, prin diferitele concluzii la care se va ajunge, va spune despre noi unde dorește Parlamentul să ajungă în viitor. Mulțumesc, Ianic! Si, uh... Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportoarei Uh, Daniel Caspari, mie mi se pare comic că consider că pentru a reglementa globalizarea trebuie să încheiem acorduri de liber schimb care îi actorii care participă la acest uh, acord. E o contradicție și cred că ar trebui să avem la un moment dat o dezbatere mai aprofundată pe această temă. Să luăm exemplul uh, uh, intervenției lui Ignacio Bersero de ieri, care ne explica că întreprinderile trebuie să poată da în judecată statele în cadrul TTIP-ului, dar uh, ne explică că va fi foarte greu să avem norme obligatorii în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Mă întreb dacă reglementăm globalizarea astfel sau dereglementăm globalizarea. Totuși e vorba de subiecte care sunt foarte importante. Atunci când Comisia Europeană ne spune că în ceea ce privește minereurile Uh, de conflict nu conflictă, nu susține faptul că ar trebui să avem un sistem de due diligence, uh, constrângător obligatoriu naval, e de reglementare sau uh, liberalizare n-am nimic împotrivă. Haideți să vorbim despre aceste lanțuri valorice globale, dar ideea este să vedem care sunt consecințele pe care le tragem. Când vorbim despre un lanț de valori globale, mie mi se pare o, o abordare interesantă. Deci poate că e un subiect poate prea la mod acum, dar totuși e o abordare reală și pragmatică a globalizării. Dar așa cum spunea domnul Sapir când a participat la o uh, audiere, integrarea uh, lanțurilor de valoare globală nu ne obligă să revizuim în mod uh, semnificativ multilateralismul și bilateralismul. Cred că trebuie să revizuim în profunzime problema multilateralismului și a legurilor comerciale globale trebuie să facem o ierarhie a normelor, normele comerciale, sociale, de mediu și așa mai departe. Ieri am discutat, discutat despre toate aceste aspecte cu directoarea uh, generală adjunctă a OIM, care ne spunea că câteodată liberul schimb poate să ducă și la consecințe negative pe plan social. Nu putem face o separare între evoluția globalizării și concentrarea bogăției la nivel mondial și sistemul economic în care ne aflăm. Cred că trebuie să ne gândim să avem un proces de reflexie. Nu am avut un astfel de acest proces. În raport, ce mi se pare interesant, uh, Comisia Europeană trebuie, e obligată astăzi să facă evaluări, foarte bine, dar știm că există două tipuri de modele de evaluare a impactului acordurilor de liber schimb. Am discutat acest lucru în legătură cu TTIP. Avem aceste două tipuri de model. Uh, e unul care e greșit, unul nu, nu cred. Avem aceste două modele care sunt legitime din perspectiva economiștilor și care duc la rezultate diferite. Uh, aceste evaluări de impact care sunt obligatorii, oare nu ar trebui să ne facă să obligăm Comisia Europeană să verifice acordurile de liber schimb în virtutea acestor două modele existente? fără a veni cu adevărul final, pentru că, încă o dată, ă, rezultatele sunt diferite, dar să avem două uh, elemente care să ne furnizeze informații. Și s-a mai spus, uh, uh, s-a vorbit despre apărarea instrumentelor de apărare comercială. Uh, la Parlamentul European domnește sau sper că domnește consensul o politică comercială care ar fi tot timpul bună, fără a ne proteja față de exterior, mie mi se pare o, o naivitate care ne întrebăm dacă ține de prostie sau de o o uh, încăpățânare de a duce la o fărâmițare a reglementelor europene. Mulțumesc, Ioan. Mulțumesc. Aș dori să mă refer doar uh, la un uh, aspect legat de noua strategie de comerț. Uh, din perspectiva TIF. Uh, Comisia spune că trebuie să ne bazăm, deci când facem comerț, să uh, punem în valoare valorile noastre. În raport s-a spus acest lucru, dar cred că trebuie să fie aprofundat. Cred, în primul rând, că fără îndoială că trebuie să avem un comerț care să se bazeze pe valori, dar care să, pun, să se bazeze și pe un capitol bazat pe durabilitate. Uh, durabilitatea, de exemplu, față de SUA, e diferită față de durabilitatea uh, atunci când negociem cu un stat african. Deci există diferențe în funcție de statul partener. Deci întrebarea este cum putem să punem în aplicare un astfel de capitol. Uh, să aplicăm pe de o parte sancțiuni comerciale sau, din contră, să ne coordonăm mai bine, să avem o mai, o mai mare coerență a politicilor. Deci trebuie să ne gândim la toate aceste aspecte și, în orice caz mi-aș dori să se reflecte acest lucru în uh, raport. Deci să fie aprofundat acest lucru. Al doilea element, uh, care e legat de primul, uh, cum negociem aceste capitole pe hârtie? e un lucru, dar cum le punem în aplicare, deci procesul de monitorizare, de follow-up uh, după. Cum putem să ne asigurăm că uh, e asociată și societatea civilă la monitorizare? Care sunt competențele societății civile atunci când apar, uh, de exemplu, probleme? Și apoi o întrebare banală atunci când vorbim despre aceste advisory groups, uh, cum uh, uh, le putem sprijini financiar care ele să se întâlnească? Există capitol durabilitate, spunem că societatea civilă trebuie să se, întoarce, să se întâlnească la 4, din 4 în 4 ani, dar trebuie să ne gândim și cum organizăm pe plan concret aceste întâlniri. Un aspect care nu cred că a fost pe deplin tratat aici și care ar fi important pentru raportul nostru e uh, raportul nostru față de uh, multilateralism. Ce înseamnă acest lucru? Uh, avem o contradicție. Avem uh, multilateralismul uh, pe de o parte, dar pe de altă parte avem și acorduri bilaterale sau bilaterale. Cum, deja deci am vorbit despre aceste acorduri bazate pe valori, pe durabilitate, multilateralismul nu ar trebui să ne gândim, să ne îndepărtăm de principiile abstracte, să le punem în aplicare pe plan concret. Din perspectiva mea, e o, o întrebare încă neabordată deocamdată nerezolvată. Uh, în orice caz, ea are de-a face și cu ce spunea Helmut Scholz. Cum uh, ținem cont de evoluțiile dinamice ale lumii și ale societății noastre și Helmut a spus acest lucru, avem uh, evoluția demografică pe de o parte, dar cum putem toate aceste evoluții să fie integrate în politica comercială? Mulțumesc. Emanuel, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, textul acesta pe care îl discutăm are și Uh, are și uh, um, părți pozitive, el uh, nu e, nu împărtășește naivitatea care marchează câteodată comisia. Se spune adesea că liberul schimb e bun, e bun din orice punct de vedere, fără să ne punem probleme în legătură cu efectele negative asupra drepturilor lucrătorilor și a drepturilor sociale. Colegul de la PP spunea că trebuie să încheiem acorduri cu orice preț. Da, da, trebuie să încheiem acorduri, dar nu cu orice preț nu orice tip de acord. Și e o, un meritul textului pune această problemă. Aș dori să revin la un aspect un uh, dezacord pe care l-am față de un coleg din dreapta, din spate, mi se pare că în acest document trebuie să facem legătura între politica comercială a Uniunii Europene și politica industrială. E foarte important. Uh, nu putem să lăsăm acest, uh, această legătură, să o dăm uitării. Și pentru viitoarea strategie comercială a Uniunii Europene să discutăm, uh, de exemplu, despre statutul de economie de piață al Chinei sau instrumentele de apărare comercială. Mie mi se pare foarte important și înțeleg foarte bine acest, uh, aceste lanțuri de valoare la nivel mondial, e un obiectiv bun, dar nu putem să dăm uitării um, părți foarte importante din economia noastră, mă refer mai ales la industrie și cred că ar trebui să adăugăm uh, câteva idei în acest sens în raport. Și în legătură cu ce spunea colegul Schuster, foarte interesant, din mai multe puncte de vedere, are dreptate, nu putem ca în aceste acorduri de liber schimb de noua generație să uh, eludăm societatea civilă și uh, cetățenii care sunt vizați direct de aceste acorduri. Și poate că în documente ar trebui să mai adăugăm uh, câteva aspecte. Mulțumesc, Jude! Mulțumesc foarte mult! S-au spus foarte multe lucruri, documentul de lucru mi se pare foarte bun și doar câteva aspecte aș dori să evidențiez. Trebuie să scoatem în uh, evidență lucruri care nu figurează în documentul de lucru. Cooperarea de reglementare și această uh, nouă latură legată de noile uh, acorduri comerciale, uh, latura uh, transnațională. Uh, nu e, cred că în uh, noile uh, Uh, acordului avem nevoie de o clarificare uh, orizontală a controlului democratic, ce se include în cooperarea democratică, uh, democratică, de exemplu, cine și ce trebuie să reglementeze. În ceea ce privește serviciile, rezoluția TISA e o bază bună, s-a ajuns la o, faptul că avem nevoie de o clauză pentru excluderea serviciilor, uh, anumitor servicii din acordurile comerciale și recomandările legate de modul 4. Trebuie să ne asigurăm că se protejează drepturile lucrătorilor și că uh, se protejează uh, drepturile lucrătorilor, mai ales în contextul mobilității. Uh, sunt de acord cu ce spunea Emanuel. Manuel, în orice caz, trebuie să facem legătura foarte puternică între comerț și politica industrială. E foarte important. Consiliul uh, începe să Uh, facă ceva mișcări în acest sens. Uh, bat în lemn. Chiar uh, guvernul britanic începe să facă ceva, dar cred că e foarte important să subliniem poziția Parlamentului în domeniul modernizării, să nu ajungem la un acord la Consiliu Uh, care să nu țină cont de recomandările Parlamentului din trecut. Și în ce privește uh, negocierile plurilaterale, avem nevoie de un, uh, o încredințare de la Comisie în ce privește uh, acordurile plurilaterale, astfel încât sistemul multilateral să nu fie subminat. E foarte important să apară acest lucru în document. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Minar. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik dank mevrouw Begin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportoarei pentru raport. Doamna Beghin vorbește despre faptul că avem nevoie de un comerț echitabil și sunt într totul de acord cu ea. Comisia uh, pare să uh, creadă, uh, așa orbește, Uh, că aceste acorduri de liber schimb uh, duc la efecte pozitive pentru toată lumea. O știm foarte bine că unele din ele duc la uh, epuizarea resurselor, a zăcămitelor naturale, la încălcarea drepturilor lucrătorilor și așa mai departe. Vă pot da un acord, acordul NAFTA. Rezultatele acestui acord nu sunt neapărat bune pentru toată lumea. Concurența salarială a dus la creșterea șomajului și la faptul că mulți agricultori au ajuns la faliment. Comerțul e foarte bine, dar doar dacă uh, Uh, toată lumea poate trage foloase de pe urma lui. Și uh, Comisia Europeană nu aduce aceste garanții. Uh, insist încă o dată asupra evaluărilor de impact asupra acestor um, acorduri comerciale. Cred că trebuie ca, dacă se consideră că efectele nu sunt cele scontate, ele să poată să fie modificate. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Caspari, trebuie să punem capăt Uh, negocierilor uh, care uh, bazasul pe loc și trebuie să retrecem la TTIP. Mulțumesc, sunt de acord cu multe dintre punctele menționate de colegi, deci nu o să le mai repet. Foarte repede aș vrea doar să mai adaug unul care în parte a fost deja uh, Uh, menționat de intervenții, dar vreau să-l concretizez eu. Mă refer aici la transparența, legătura dintre Comisie și Parlament și ceilalți factori trebuie să se întâmple în mod transparent. E adevărat, poate că au fost făcute mari eforturi datorită presiunii presiuni exercitate de Parlament pentru publicarea negocierilor privind TTIP-ul, documentele din aceste negocieri și apoi și cu TISA, nu e suficient ca modalitate standard de procedură. Pentru că atunci când am deschis un alt dosar foarte sensibil, cum ar fi recunoașterea statutului de economie de piață pentru China, Parlamentul a trebuit să exercite o enormă presiune pentru a avea un dialog cu Comisia, pentru a obține organizarea unei consultări publice a factorilor implicați și a societății civile. Prin urmare, eu cred că acest aspect trebuie să fie subliniat și să spunem că nu e suficient ce s-a făcut, e bine că s-a făcut, dar dacă vrem să creăm noi acolo Orzuri de nouă generație, acest lucru sigur ține de conținut, dar în mare parte și de modul în care sunt derulate aceste acorduri și modul în care se implică, în primul rând, Parlamentul și apoi toți ceilalți actori. Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul Comisiei, mă bucur de faptul că raportoarea Comitetului Regiunilor ne onorează cu prezența, doamna Ruchmont, e în sală? domnul Richmond, se corectează domnul uh, președinte, uh, îmi cer scuze, care dorește să ne prezinte poziția Comitetului Regiunilor. Vă rog foarte uh, pe scurt dacă puteți să ne prezentați această luare de poziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vă mulțumesc pentru că mi-ați schimbat sexul. Mă bucur de faptul că pot participa la această reuniune. Vă mulțumesc și pentru, invitație, pentru invitație. Am avut uh, un aviz pe care l-am uh, început în uh, decembrie, a fost trimis la Comisia Econ și sperăm să-l putem adopta la plenara din aprilie. Având în vedere faptul că nu am prea mult timp, aș dori să evidențiez doar aspectele care sunt foarte importante pentru autoritățile locale și regionale din întreaga Uniunea Europeană. Uh, comunicarea aceasta nu este revoluționară, dar este un document binevenit și furnizează o bună uh, bază pentru uh, negocierile comerciale pentru următorii 5 ani. Acest document acordă atenție sau ține cont de criticile aduse Comisiei în cadrul procesului de negociere TTIP. Uh, negocierile comerciale uh, sunt uh, văzute ca un exemplu de bune practici. De deci negocierile, în contextul negocierilor privind TTIP și TISA se cere o transparență totală. De asemenea, trebuie ca parlamentele regionale și naționale să fie consultate înainte de ca acordurile să fie încheiate. Trebuie să ne asigurăm că acordurile comerciale nu limitează drepturile autorităților regale și um, regionale și locale și, de asemenea, subliniază că e nevoie de evaluări de impact înainte de încheierea acordurilor comerciale. Acest aspect este foarte important pentru că uh, comerțul sporit va afecta în mod diferit uh, diverse regiuni în diverse moduri. Dimensiunea teritorială a acestei strategii trebuie să uh, ne permită să ne asigurăm că autoritățile locale și regionale din Europeană beneficiază de pe urma oportunităților de investiții și a oportunităților comerciale. Mai mult, trebuie să existe o diversificare geografică în acordurile comerciale. Prioritizarea este foarte importantă uh, pentru că există economii locale care uh, depind exclusiv de exporturi pentru uh, ocupare și creare de locuri de muncă. Trebuie de asemenea să se ofere oportunități egale între toate statele și regiunile europene, inclusiv regiunile ultra periferice. Toate sectoarele industria agricultura și serviciile trebuie, ar, trebui să, ar trebui să tragă folose de pe urma acestor acorduri comerciale. Trebuie să înlesnim și să îmbunătățim uh, um, integrarea companiilor europene, mai ales a IMM-urilor în aceste lanțuri de valoare. Comunicarea face trimitere la rolul IMM-urile. IMM-urile reprezintă și rafinării a dezvoltării locale și regionale și participă la uh, coeziunea europeană. Uh, respectarea normelor internaționale e mult mai greu de făcut pentru IMM-uri decât uh, de către companiile multinaționale și credem că uh, compania, Comisia trebuie să acorde un loc special IMM-urilor în strategia sa. Și am solicitat, deci noi ne dorim ca autoritățile locale și regionale să fie implicate în acest dialog între Comisie și statele membre în ce privește nivele, în, în, nevoile speciale ale IMM-urilor. IMM-urile trebuie să fie implicate la nivel internațional și cu factorii uh, la nivel local. Trebuie să identificăm lacunele, să reducem impactul negativ al disparităților pe care comerțul îl poate aduce anumitor regiuni. Trebuie de asemenea să ținem cont și de sugestiile care uh, exprimă îngrijorarea autorităților locale și regionale pentru că ele vizează coeziunea locală și socială a Uniunii Europene. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați acordat cuvântul în această dimineață și aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru cooperarea foarte bună pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Danti este uh, ne onorează și el cu prezent. Îi dau cuvântul acum. Sunt un minut să vă ne... Nici o problemă, domnule președinte. Un minut. Aș vrea să-i mulțumesc colegului pentru documentul prezentat. După părerea mea, se evidențiază două aspecte pe care strategia Comisiei are anumite lacune. În primul rând, subiectul menționat de colega Morelli și de colegul Schuster, și anume chestiunea politicilor industriale legate de politicile comerciale. Pentru că noi suntem de părere că adesea, în cadrul Comisiei există o idee a Europei dezindustrializate, axată pe serviciile terțiare, pe când noi credem că ar trebui să fie promovate politicile industriale, lucru care se regăsește în documentul colegului, dar nu și în strategia Comisiei și este un aspect foarte important. Apoi, un alt aspect menționat cu privire la statusul de economie de piață pentru China. Sunt absolut de acord. Com documentul Comisiei este destul de reticent, pe când acesta este convingător și aș sugera, dacă îmi permiteți, un aspect pe care l-am subliniat în întrebarea orală pe care am prezentat-o din partea Parlamentului și anume o alegere în care să fie implicat și operatorii comerciali, care aici n-a fost menționată. Și apoi, acordurile regionale și bilaterale. Aș vrea să subliniez că s-a redeschis în sfârșit o etapă pozitivă cu Mercosur. E un domeniu foarte interesant pentru Europa din punct de vedere comercial și cred că lucrurile trebuie să duse cu fermitate și decizie mai departe. Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei, Jean Charles, care tocmai și-a preluat uh, o nouă funcție, e o veche cunoștință uh, de-a noastră, dar acum este uh, șef de unitate la DigiTrade pentru strategia comercială, vă, vă rog. back here. Um, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportar pentru documentul de lucru și așteptăm cu mare interes să vedem raportul. Am să fiu succint pentru că vom mai avea ocazii în viitor pentru a discuta. Doresc doar să vă reamintesc că obiectivul principal al comunicării referitoare la strategia comercială are, o două are două dimensiuni. În primul rând dorește să recunoască dimensiunea multilaterală a strategiei comerciale, un lucru acceptat în repetate rânduri de Parlamentul European. Pentru noi asta înseamnă să um, păstrăm modelul social european, serviciile, să promovăm transparența. Obiectivul nostru este într-adevăr acela de a da curs tuturor angajamentelor luate în uh, documentul de strategie. Cea de-a doua dimensiune a comunicării noastre urmărește ca politica noastră să fie mai adecvată scopului. Acest lucru se traduce într-o agendă de negocieri extrem de ambițioasă, care include de asemenea negocierile de la OIM. Am intrat uh, într-o nouă etapă a negocierilor de la OMC, după runda de la Nairobi, atât în ceea ce privește noile puncte despre care trebuie să discutăm, cât și punctele existente. Bineînțeles, este o agendă ambițioasă. Vom avea nevoie în acest sens de resurse considerabile și știți cum stau lucrurile cu resursele de care dispunem. Fondurile vor fi alocate treptat, bineînțeles în limita fondurilor disponibile. Iată de ce salutăm faptul că documentul de lucru atrage atenția asupra acestui aspect. Și dorim să facem o observație punctuală în acest sens. Raportul propune o revizuire anuală a felului în care strategia comercială este pusă în aplicare. Având în vedere cele amintite anterior, poate un an ar fi prematur pentru a evalua în mod corespunzător felul în care strategia comercială este pusă în aplicare. Poate că, după cum țin minte, domnul Langă propusese inițial uh, să revizuim uh, strategia la 2 ani după punerea în aplicare, 2016, poate că ar fi mai bine Cred că în acest fel am putea um, dobândi o imagine mai um, corectă a felului în care este pusă în aplicare strategia. Doream să atrag atenția felul în care sunt puse în aplicare acordurile de liver schimb. Negocierea reprezintă un aspect, însă se muncește foarte mult și la punerea lor în aplicare pentru ca acestea să da rezultate, nu doar în ceea ce privește promisiunile de a oferi noi uh, oportunități pentru industria noastră, pentru întreprinderile noastre, nu doar IMM-uri, ci și în ceea ce privește dimensiunea referitoare la dezvoltarea durabilă. Noi ne ocupăm de monitorizare, de studiile de impact și asta ține de dezvoltarea durabilă. Capitolul uh, privind dezvoltarea durabilă din acordurile noastre comerciale are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic ca orice alt capitol. Singurul uh, lucru care diferă este că aceste dispoziții sunt puse în aplicare într-un mod diferit. tocmai ca și cum acordul uh, de mediu la care, care a fost votat votat recent prevede un mecanism de soluționare a litigiilor. Același lucru, același raționament se aplică și capitolelor noastre privind dezvoltarea durabilă, diferă doar felul în care dispozițiile sunt puse în aplicare față de dispoziția altor uh, capitole. Bineînțeles, vom monitoriza îndeaproape până în aplicarea acordului și dorim să asigurăm uh, actorii implicați de acest lucru. Evident, uh, societatea civilă va fi strâns implicată Ați văzut că am lansat un parteneriat pentru punerea în aplicare. Dorim să cooperăm îndeaproape nu doar cu statele membre, ci și cu Parlamentul și um, actorii din societatea civilă. Dorim să rugăm Parlamentul să se gândească la rolul pe care putea să joace în acest parteneriat extins uh, referitor la punerea în aplicare a acordurilor noastre comerciale. Mă limitez uh, la aceste observații, așteptăm cu mare interes proiectul de raport uh, și discuțiile viitoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna raportor. Mai doriți să interveniți? Bine, direct că nu... Nu o să vă răpesc mult timp, având în vedere că nu mai avem prea mult la dispoziție. Evident, aceasta era o primă discuție, o primă prezentare a pozițiilor. Sunt de acord cu intervențiile colegilor. Fără îndoială o să avem un text mai generos față de documentul de bază. Voi introduce toate observațiile pe care le-am auzit astăzi, cred că e important și să ne axăm pe anumite priorități ca să transmitem totuși un semnal clar Comisiei. Fără îndoială, va exista și un segment pentru domeniul digital în propunere. În ceea ce privește MES, eu cred că n-ar trebui să deturnăm discuția pe acest punct. Dar sigur nici put, nu putem ignora un subiect de o astfel de importanță și la fel nici în ceea ce privește obiectivele pe termen lung, pentru că pe termen scurt, e adevărat, trebuie să ne axăm pe obiectivele de 5 ani. Dar lucrurile sunt în continuă evoluție, deci nu avem cum să nu punem o bază corectă, o fundație corectă. Nu să mă mai refer la chestiunile uh, amplu dezbătute ca să ne putem axa pe elemente noi. O să, prin urmare, extind documentul și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuție. Fără îndoială vom continua să colaborăm în același mod corect și profitabil pe care am făcut-o și astăzi. Mulțumesc! Mâine organizăm un seminar pentru întrebarea referitoare la rolul IMM-urilor în această strategie. Vom discuta raportul pe 21 aprilie după care probabil în luna iunie vom vota. Trec uh, prin urmare la punctul 13, strategie uh, punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului pentru anul 2010 privind standardele sociale și de mediu. Dau cuvântul raportoarei, doamna Forența. Uh, reîncomințare. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început o să mulțumesc colegilor care au uh, colaborat la această parte a raportului, în special raportorilor din umbră, și o să le îi mulțumesc și reprezentantului comisiei pentru sprijinul oferit de comisie cu privire la date, la evaluări, pentru întreg, întreaga, întregul sprijin acordat de până acum. Așa cum am spus pe durata schimburilor de opinii, raportul urmărește să analizeze Uh, situația celor trei rapoarte din 2010 și în același timp să evalueze indicațiile furnizate Comisiei pentru implementarea politicii comerciale europene. Prin urmare, vorbim despre un exercițiu nou pentru această comisie și în același timp foarte important pentru a ne asigura că exercităm un rol de control și de orientare în ceea ce privește politica comercială europeană, noi Parlamentul așa cum am auzit de astfel și în dezbaterea anterioară, care a fost evident una foarte importantă. În același timp, amploarea și eforturile necesitate de acest raport s-au dovedit a fi până acum uh, extrem de complexe, pentru că a trebuit să pornim cu raportul de la o structură semnificativă de date noi care au apărut după implementarea din 2010 până astăzi pentru că a trebuit să evaluăm 80 de arii de intervenție delimitate în cele trei direcții pe care se face follow-up-ul. Există niște limite în textul stabilit privind dezbaterile parlamentare și de aceea a trebuit să ne concentrăm pe anumite elemente de fond și ne dorim ca eforturile pe care o să le întreprindem începând de astăzi, eu în calitate de raportor și raportorii din umbră și ceilalți colegi, deci eforturile acestea pot să ajute la implementarea aspectelor care reiesc din acest text. O să încerc să subliniez punctele fundamentale, spunând chiar eu că, evident, nu includ tot ceea ce mi-aș fi dorit să includă în forma finală a raportului. Acest raport necesită o muncă monumentală și asta se reflectă de altfel în dimensiunea textului. Există în text, în recomandări, în uh, uh, aspectele referitare la drepturile omului, la textele sociale și de mediu, o serie și politicile comerciale concrete, o serie de elemente pe care noi am încercat să le evidențiem, în special în ceea ce privește aspectele sociale, de mediu și respectarea drepturilor omului. Eu cred că aici este vorba, așa cum s-a văzut foarte clar și în dezbaterea anterioară, despre dorința de a găsi un nou echilibru între dreptul comerțului și drepturile fundamentale. Și cred că în definirea strategiei comerciale a Uniunii, ideea este să se stabilească priorități care, după părerea mea, trebuie să reflecte respectarea drepturilor omului, implementarea standardelor sociale și de mediu, uh, și nu să primeze uh, reglementarea în favoarea profitului. Există deci acest decalaj între intenții și declarații și uh, trebuie din acest punct de vedere să ne gândim la o politică implementare în politica comercială a Uniunii în noduri strategice. Drepturile omului, standardele de mediu și uh, cele privind drepturile omului am încercat să identificăm o serie de priorități. În primul rând, nevoia de a continua să exercităm presiune pentru un consens internațional privind reforma OMC, care se pună în centru eforturilor sale protecția drepturilor omului și a mediului și, prin urmare, să folosească cooperarea cu agenții agenției ONU, cum ar fi OIM și a Consiliului Omului, ONU pentru Drepturile Omului pentru monitorizarea comerțului internațional, cum ar fi Trade Policy Review, AOMC. A doua dimensiune, Convențiunea bilaterală. Există progrese prin introducerea clauzei privind drepturile omului, dar totuși majoritatea acordurilor comerciale nu sunt foarte eficiente în acest sens. Utilizarea lor până acum s-a aplicat doar în cazul încălcărilor grave ale drepturilor omului, în toate cazurile având legătură și fiind ca niște adevărate lovituri de stat. Noi credem că drepturile omului trebuie respectate la un alt nivel, trebuie să, fie, să aibă o acoperire mai largă și de aceea cerem să se introducă că niște clauze de salvgardare care să permită clauzelor derogări de la acord pentru a avea posibilitatea de a garanta drepturile omului și un sistem de complaint procedures care să poată fi folosite de comunitățile locale de ONG. În ceea ce privește capitolele privind dezvoltarea durabilă, avem nevoie de niște aspecte cheie, eficiente, care să garanteze un cadru normativ obligatoriu. În acest sens, cerem, de exemplu, uh, o implicare preliminară privind implementarea celor 8 convenții de bază OM și um, suspendarea acordurilor atunci când se constată încălcări repetate ale drepturilor omului. Apoi trebuie îmbunătățite mecanismele naționale existente, dialogul cu societatea civilă, atât în ceea ce privește independența și eficiența grupurilor de consiliere, cât și în ceea ce privește capacitatea lor de monitorizare a acordului. La fel, în ceea ce privește studiul de impact privind drepturile omului, pe de o parte e un pas înainte că există orientări ale Comisiei, dar pe de altă parte credem că trebuie să fie obligatorii acestea înainte de încheierea unui acord comercial și trebuie să fie actualizate în mod constant. Trebuie să fie extinse și aspecte referitoare la drepturile sociale și egalitatea de gen. Și în acest sens, vreau să fiu foarte tranșantă, făcând trimitere la aspectele critice pe care le-am menționat la punctul anterior. Așa cum am mai spus în această comisie, fie schimbăm natura gender blind a politicii comerciale a Uniunii sau pur și simplu nici măcar nu facem ce trebuie făcut cu privire la drepturile omului. Eu cred că în evaluarea drepturilor omului trebuie avută în vedere drepturile Uh, femei ca drepturi ale omului fundamentale și o perspectivă de gen trebuie să se regăsească radical nu doar în studiile de impact ex post și extante, ci în întreaga politică comercială a Uniunii foarte pe scurt, pe încă două puncte, unde o să încerc să fiu cât mai concisă. În ceea ce privește schimbările climatice, pe de o parte, COP21 este un element extrem de important, pe de altă parte, Uniunea trebuie să poată răspunde provocării legate de reducerea emisiilor printr-o strategie integrată. Acordul multilateral de liberalizare a bunurilor de mediu nu este capabil să diferențieze între acestea dacă nu există instrumente care să permită o regândire a modelului de dezvoltare actuală. De aceea se vorbește despre brevete privind tehnologiile verzi și interzicerea de clauze privind energia neutră în tratatele semnate de Uniunea Europeană sau acordurile. Nu mai este timp, prin urmare nu o să intru în detalii aici, vă invit să citiți raportul, câteva aspecte privind al treilea capitol, privind responsabilitatea socială a companiilor. În raport cerem să se schimbe abordarea. Încă 30 secunde și am încheiat. Cerem să se treacă de la un model uh, învechit la un cadru normativ care să poată să implementeze un aspect cheie al comerțului internațional. Căutarea profitului se poate justifica doar cu respectarea drepturilor sociale și drepturilor omului în regiunile în care operează respectiva companie. Mă opresc aici. Vreau doar să spun că există multe subiecte pe care încă n-am reușit să le introducem, cum ar fi GSP și GSP+. Sper ca prin participarea și colaborarea cu raportorii din umbră și cu alți colegi, raportul acesta va reuși să devină un instrument eficient, astfel încât politica comercială să nu uh, reprezinte o reducere a drepturilor omului, sociale și de mediu. Doamna Sefi, pentru raportorul din umbră. Coleg, je voulais d'abord euh, remercier madame. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să mulțumesc doamnei Forenza pentru raportul prezentat Uh, bazându-se pe concluziile Parlamentului din 2010. În ceea ce privește drepturile mediului sociale și ale omului în acordurile comerciale, noi dorim să se includă clauze privind drepturile omului în aceste acorduri comerciale UE și uh, să modificăm paragrafele în cauză pentru a găsi formulele adecvate. E important să se menționeze sistemele SPG și SPG+, care sunt instrumente care contribuie la respectarea drepturilor omului prin comerțul internațional, luând în considerare concluziile care vor fi prezentate în această după-amiază după audierea pe acest subiect. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă a corturi de nouă generație, Trebuie luată în considerare norme sociale și de mediu superioare, așa cum se spune în raport. E important ca UE să continue să dialogueze cu OIM pe acest subiect. Partea raportului referitoare la cerințele impuse de schimbările climatice. Această parte trebuie să fie completată pentru a menționa așa cum se spune în 2010, interacțiunea pozitivă care există între comerț și protecția uh, de mediu. Așa cum se spune în raport, trebuie să se respecte protecția mediului și în acest sens ei trebuie să-și continue eforturile pentru a lua în considerare responsabilitatea corporativă în strategiile sale. Trebuie să modificăm textul pentru a menționa acțiunile întreprinse de UE în acest sens și pentru a face trimitere la pactul global privind durabilitate stabilit după catastrofa Rana Plaza. Și, în mod global, dorim să se sublinieze acțiunile întreprinse de comisie după recomandările emise de Parlament în 2010 și progresele care sunt um, estimate pentru implementare. Și de asemenea, trebuie să existe, așa cum s-a spus în 2010, o inițiativă legislativă care să interzică munca în rândul copiilor sau munca uh, forțată în cadrul Uniunii Europene. Jude for the S&D. Mulțumesc, Jude, pentru socialiști. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamna Forența, pentru activitatea dumneavoastră asupra proiectului de raport. Cred că e un bun punct de plecare și aștept cu mare interes să colaborez cu raportorii din umbră și cu doamna Forența pentru a îmbunătăți textul. Cred că, ca punct de plecare, e bine să reamintim că e o revizuire a rezoluțiilor din 2010 pe care le-am adoptat la Parlament. E un pic trist că singura trimitere la uh, la citată este uh, una superficială și care nu vorbește de rezoluțiile pe care le-am adoptat deja. Cred că ideea nu să începem încă o dată de la zero, ci să spunem, în urmă cu șase ani am făcut aceste recomandări, uh, ce am atins, ce am obținut, ce nu s-a obținut. Poate că există motive întemeiate, dar poate că există și motive care pot fi analizate ulterior. Se vorbește de crearea unor puncte de contact, uh, cerem, uh, unor, cerem introducerea unor obligații de verificare obligatorie, care să fie introduse în GSP și GSP+, dar am făcut solicitări și referitoare la standardele de muncă și de mediu, de pildă o nouă procedură de plângere în ceea ce privește acordurile de liber schimb pentru partenerii sociali, un mecanism de recurs pentru ca un organism independent să soluționeze litigiile, de asemenea accesul la un mecanism uh, real de soluționare a litigiilor care să aibă un efect disuasiv. Încă toată un lucru care a fost uh, scos foarte bine ieri în evidență de Uh, secretarul adjunct al OIM. Credem că nu s-a făcut suficient pentru a pune în aplicare aceste recomandări. Credem că ar trebui să, trecem, să tragem Comisia la răspundere aici. De asemenea, cred că merită să actualizăm poziția noastră ca Parlament pentru că lucrurile au evoluat în lumea reală. Am dobândit uh, experiență considerabilă în, cu acordurile de liber schimb deja existente în ceea ce privește pune în aplicare a capitolului referitoare la comerț și dezvoltare durabilă. Știm că întâmpinăm uh, probleme în ceea ce privește grupurile consultative locale. Există probleme în țările partenere în ceea ce privește remunerarea grupurilor consultative locale. Dar există uh, plângeri și din uh, interiorul Uniunii Europene, din partea membrilor acestor grupuri cu caracter consultativ, care doresc un rol participativ superior. Credem că sunt uh, puncte esențiale care trebuie luate în calcul dacă vrem să avem un adevărat uh, capitol de comerț și dezvoltare durabilă. În ceea ce privește GSP și GSP+, Plus, trebuie să ne gândim la clivajul care există între obiectivele de politică și realitatea de pe teren. Credem că nu s-a făcut suficient în acest sens. Există exemple elogvente a unor încălcări repetate. Acestea au fost recunoscute de OIM, au fost incluse în alineate specifice. Cu toate acestea nu s-a făcut nimic în ceea ce privește politica noastră comercială. Eu voi înainta un amendament pentru a solicita un act delegat în mod formal referitor la GSP pentru a vedea cum evaluăm respectarea standardelor comerciale internaționale și cum permitem participarea partenerilor sociali. Pentru a conchide, știu că nu mai avem timp, știu că este un raport important, trebuie să avem timp să discutăm mai în amănunt acest raport în viitor. Aștept cu mare interes uh, colaborarea constructivă cu raportorul din umbră și cu doamna raportor. Sper să venim uh, cu un raport care să fie în folosul acelora care lucrează pe teren pentru ca politica noastră comercială să îmbunătățească nivelul de trai și condițiile sociale și de mediu ale cetățenilor. Aceștia așteaptă foarte multe din partea noastră și noi ar trebui să-i dezamăgim, ar trebui să uh, le ascultăm graiul și experiența. Să ne asigurăm ca politicile pe care le adoptăm să fie într-adevăr durabile. Dragi colegi, am să introduc un timp specific de vorbire, pentru că dacă nu, nu putem să uh, trecem în revistă toate punctele de ordinea de zi. Avem un invitat care ne va prezenta un studiu. Nu se poate să folosiți 10 minute sau chiar mai mult pentru o intervenție. Vă rog, dați dovadă de solidaritate și limitați-vă intervențiile, pentru că dacă nu, vă introduce timp de vorbire în, la comisie. Domnul Sarandi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și stați liniștit, am să fiu cât se poate de subțint. Standardele sociale, drepturile omului, standardele de mediu și răspunderea socială corporativă sunt uh, termeni folosiți adesea, sunt uh, adesea, din păcate, uh, purtători unei încărcături politice um, supradimensionate ar trebui, cred eu, ca Parlamentul European să aibă o atitudine echilibrată, să nu recurgem la evaluări arbitrare. Atitudinea noastră ar trebui să reflecte, în primul rând, evoluția țării parteneri și politica noastră comercială, bineînțeles, nu ar trebui să submineze politica comercială a țărilor partenere. Suntem de acord că acele întreprinderi care activează sau investesc în uh, țări terțe trebuie să se asigure că pun în aplicare mecanisme care previn uh, corupția, mită și care încearcă să diminueze posibile efecte negative asupra drepturilor omului și așa mai departe. Întrebarea este Uh, până unde ar trebui să aibă un caracter obligatoriu și de unde ar trebui să aibă un caracter uh, voluntar. Știm că foarte multe companii includ uh, tot mai adesea strategii de răspundere socială corporativă în strategiile lor, dar eu cred că întotdeauna e mai bine să avem o abordare cu caracter voluntar decât cu caracter obligatoriu. În al doilea rând, um, clauza referitoare la protecția drepturilor omului în acordurile comerciale noi credem că nu ar trebui să introducem clauze cu caracter obligatoriu, nu ar trebui să impunem uh, niște janoane în ceea ce privește drepturile omului. Aici suntem destul de sceptici. Credem că în anumite situații ar putea chiar uh, opri deschiderea unor negocieri comerciale. O ultimă observație referitoare la Vietnam, punctul 9, în calitate de raportor pentru acordul de liber schimb cu Vietnamul, trebuie să vă spun că nu sunt de acord cu clauze suplimentare pentru evaluări ulterioare referitoare la dreptul omului. Doar anul trecut am avut două rapoarte referitoare la Vietnam. Un raport în timpul negocierilor pentru acordul de liber schimb și în al doilea pentru um, ratificarea de către Parlamentul European a PCA și nu cred că e nevoie să venim cu trei rapoarte asupra Vietnamului în fiecare an. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează ca Keller. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorului. Cred că raportul reprezintă deja o bună bază pentru discuții viitoare. S-ar putea să venim, bineînțeles, cu amendamente pe baza discuțiilor deja purtate cu raportor. Pentru noi este foarte important să respecte coerența politicilor de dezvoltare, Asta înseamnă că comerțul ar trebui să sprijine politica de dezvoltare și nu să o inhibe. Iată de ce uh, principiul punerii în aplicare este foarte important. Cum ne asigurăm că acele condiții referite la drepturile omului într-adevăr sunt puse în aplicare. Din punctul nostru de vedere, impunerea unui caracter obligatoriu reprezintă soluția adecvată. În ceea ce privește studiile de impact, suntem foarte atenți asupra acordurilor comerciale pentru că trebuie să măsurăm impactul pe care l-au acordurilor comerciale nu doar asupra economiei, asupra evoluției PIB-ului, ci și uh, în ceea ce privește accesul la alimente. Avem aici niște îndrumări uh, din partea ONU și, uh, bineînțeles, drepturile omului un punct fundamental pentru noi. Și în ceea ce privește punerea în aplicare, am vorbit de GSP+, colegii l-au amintit deja, dar se referă și la punerea în aplicare a convenției deja semnate. Cum ne asigurăm că se pune în aplicare? Punerea în aplicare a principiilor de răspundere socială corporativă, obligații pentru întreprinderi, pentru mine e foarte clar uh, Întreprinderile trebuie să apere drepturile omului, trebuie să aibă practici anticorupție și uh, toate acestea nu se pot atinge într-un mediu voluntar. În continuare, avem acordul internațional de mediu, trebuie să ne asigurăm că acesta este într-adevăr respectat și comerțul poate juca un rol aici. Comerțul poate să-și aducă contribuția uh, la protecția mediului, de pildă transferul de tehnologie. Bineînțeles, comerțul înseamnă și transportul de bunuri, lucru care presupune costuri uh, considerabile pentru mediu și raportul afirmă acest lucru. Um, costurile de mediu ar trebui să fie uh, internalizate în problema transportului. Mulțumesc. Doamna Beghin. Bine, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurtă. Mulțumesc, doamne raportor, pentru fermitate, suntem de acord în mare parte cu textul, eu sunt raportor de aviz în Comisia pentru Muncă și Politici Sociale și constat cu plăcere că aici sunt reluate multe dintre prioritățile noastre. E un document pe care l-am parcurs și mă bucur să văd punctul referitor la reforma OMC, la cooperarea cu un altul comisar pentru drepturile omului și Organizația Mondială a Muncii. Consider că viitorul politicii comerciale europene trece și prin promovarea drepturilor omului în lume și de aceea am introdus un paragraf privind dezvoltarea durabilă în raportul meu propriu. Salut toate punctele din raportul colegei Forența, care subliniază importanța drepturilor și protecției mediului în tratatele semnate de UE. Dacă se constată această schimbare de paradigmă, ea trebuie să se facă și prin evaluările de impact ex ante și ex post. Sunt de acord cu doamna raportor care subliniază importanța acestor elemente. Sunt de acord uh, și mulțumesc doamnei raportor pentru excelenta muncă făcută. Mulțumesc, dau cuvântul comisiei încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am să fiu foarte succint. Înainte de toate, aș dori să îi mulțumesc raportoarei pentru un bun raport, uh, o bună bază pentru viitoare discuții, aș spune chiar a reușit să înglobeze o serie de subiecte importante în doar câteva pagini. Un lucru destul de dificil. A făcut un rezumat a, practic, trei rezoluții diferite. Bineînțeles, urmărim cu mare atenție activitatea INTA, și politica de dezvoltare, după cum știți, este un aspect important al politicii comerciale, valorile uh, joacă un rol important, reprezintă cam o trăime din politicile noastre comerciale, după cum ați văzut, avem angajamente unilaterale, bilaterale și așa mai departe. Nu vreau să reiau aici lucruri deja amintite anterior. De asemenea, aș dori să vă spun că am purtat uh, un uh, bun schimb de opinii cu Sandra Polaschi ieri, uh, directorul adjunct al OIM. Noi ne-am intensificat cooperarea cu OIM, mai ales având în vedere politica noastră comercială. De altfel, în această după-amiază vom purta prima discuție referitoare la raportul GSP+ un punct, cred, de mare interes pentru membrii comisiei dumneavoastră. Bineînțeles, nu este un subiect nou. Dacă parcurgeți uh, proiectul de raport și vedeți la uh, index uh, lista documentelor legislative, constatați că s-a făcut deja mult, mai ales în 2010. Aș dori să punctez aici capitole care au fost adăugate din 2009 bineînțeles, aceste obiective care, aceste criterii care acum au caracter obligatoriu um, ridică întrebări, totul depinde de context, promovarea unor valori, um, trebuie să se aplice contextul, nu e același lucru să promovezi uh, comerțul cu piese auto și comerțul cu jucării. Trebuie să spun că s-a făcut foarte mult. Uh, Raportoarea a încercat să se concentreze asupra priorităților. Iată, de fapt, ce trebuie să facem în viitor. Avem nevoie de îndrumări din partea dumneavoastră referitor la acele aspecte asupra care ar trebui să ne concentrăm în viitor. Am să punctez uh, un aspect care deja a fost intens dezbătut și anume implicarea societății civile. S-a acordat de asemenea multă atenție uh, aspectului uh, legat de pune în aplicare. Dorim mai, multe, mai multă îndrumare, de pildă, în ceea ce privește implicarea societății civile, nu doar în ceea ce privește punerea în aplicare, ci și în uh, procesul de elaborare. Iată de ce avem nevoie de mai mult sprijin din partea dumneavoastră. Aș cere de asemenea îndrumarea dumneavoastră în ceea ce privește o mai bună direcționare a politicii comerciale, instrumentelor de care dispunem. Acest lucru ar putea să fie foarte util pentru punerea în aplicare a acordurilor bilaterale și unilaterale. În încheiere, salut, raportul este doar uh, începutul discuțiilor și vom fi, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru a continua această cooperare. Mulțumesc foarte mult! Dorește raportarea să mai spună ceva? Dar vă rog, nu 10 minute. Si eh, eu... Da, aș vrea să mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră și comisiei și să subliniez încă o dată nu doar maxima deschidere spre colaborare, ci și dorința și, de altfel, necesitatea de a crea un raport de cooperare cât mai extins posibil. Vreau să mulțumesc domnului Beginman pentru intervenție, pentru că domnul Caldentei, domnul Bjork și Begin um, au adus o contribuție importantă în comisiile din care vin. O să răspund telegrafic solicitărilor pe care le-am primit. Și încă o dată, Așa cum ne spunea reprezentantul comisiei, a fost foarte dificil să faci o muncă de sinteză pe uh, un follow-up a trei rapoarte în, într-o limită foarte strictă. Deci pe multe dintre chestiunile menționate suntem într-o totalitate de acord. Nu se regăsesc acolo din motive pur de spațiu. Dar o să le integrăm prin amendamente. Domnul Saifi, sunt în totalitate de acord cu nevoia de a introduce aspectul privind munca în rândul copiilor și încă o, un aspect în mod mai ferm decât s-a făcut în 2010 și sunt într totul de acord și cu cele spuse de Creighton Darling cu privire la necesitatea de a cere o prezentare clară a Comisiei cu privire la ce s-a făcut și ce nu s-a făcut din 2010 încoace. Foarte pe scurt, în ceea ce privește implicare, condiționalitate și deschidere. Aici sintetic, aș spune că trebuie să ne hotărâm dacă respectarea standardelor de mediu, drepturilor muncii și a drepturilor omului este un, o solicitare retorică pe care o facem sau este un element obligat sau trebuie să fie un element obligatoriu al politicii comerciale UE. În raport eu încerc să spun că trebuie să fie un element obligatoriu, o cerință strictă, trebuie să existe clauze și studii de impact. În ceea ce privește COP21, așa cum ne spunea Ska Keller, sunt într totul de acord. Îmi doresc ca împreună cu raportorii din umbra și comisia, să reușim să ajungem la un instrument util pentru cei care consideră că politica comercială a Uniunii trebuie să vizeze o implementare a acestor axe ale drepturilor omului, sociale și de mediu și nu uh, descreșterea, reducerea acestora prin procesul de reglementare. Termenul de amendamente 10 martie. În 20-21 vom vota după aceea. La punctul 16 de la urmea de zi, punctul 16 va fi amânat pe, la următoarea ședință și ajungem la punctul 15. După cum știți, avem un studiu de la Digi Expo cu privire la o comparație între ofertele de servicii prezentate de UE pentru negocierile privind TTIP și pentru negocierile privind Uh, am uh, îl rugăm pe autorul studiului, am, l-am invitat să vină să ne-l prezinte, Terence Zinsky, de la Center of Social and Economic Research din Polonia a venit. O rog să ne prezinte foarte pe scurt acest studiu. Thank you. Eh, Mr. Chairman. Domnul, eh, îmi cer scuze, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor eh, și domnilor, mă numesc Ian Tarășinski, sunt economic la Centrul pentru Cercetare Economică, eu un grup de experți de la Varșovia și o să vă prezint acest studiu cu privire la o comparație între ofertele de servicii prezentate de UE pentru negocierile privind TTIP și pentru negocierile privind TISA. Acest studiu a fost uh, uh, scris uh, în cooperare cu alți uh, colegi. Uh, i-am, aveți numele uh, pe, pe document. O să vă prezint foarte pe scurt uh, sfera de aplicare a TISA și a TTIP, apoi uh, a listei angajamentelor. Voi face o comparație între reguli, între prevederile specifice pe sector și apoi voi ajunge la concluzii. După cum știți, TISA, acordul privind comerțul cu servicii, este un acord care este în curs de negociere acum uh, de către Uniunea Europeană și uh, alții 22 de membri OMC. Scopul acestui acord este liberalizarea uh, acordului de comerțului cu servicii. Ori TTIP este un acord bilateral între Uniunea Europeană și SUA și implică și liberalizarea serviciilor. Ambele acorduri sunt importante, mai ales datorită faptului că vizează economiile cele mai mari din lume. De ce serviciile sunt importante? Pentru că ele reprezintă cam 70% din PIB-ul Uniunii Europene și din, și din ocupare și Uniunea Europeană și SUA reprezintă 38% din comerțul mondial cu servicii. Participanții la acordul TISA reprezintă 70% din comerțul mondial cu servicii. Serviciile reprezintă aproximativ 40% din exporturile din Europeană, iar Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de servicii din lume. E, deci TISA este un acord uh, plurilateral, TTIP este un acord uh, multilateral. Um, uh, în cadrul TISA, membrii OMC se pot alătura la acest acord dacă doresc și prevederile TISA vor Uh, putea fi incorporate mai uh, târziu în regulile uh, OMC. Însă TTIP nu e prevăzut să facă parte din regulile OMC. Avem două tipuri de liste, o listă pozitivă, aportarea de sus în jos. În acest caz, angajamentele trebuie să fie trecute pe o listă. Ori în lista negativă, la portarea de jos în sus, Uh, un uh, angajament e trecut pe listă doar dacă este exclus în mod specific. Deci există o diferență între lista pozitivă uh, deci, pentru uh, um, angajamentele de acces pe piață, ori lista negativă este folosită pentru prevederile uh, la nivel național. Există două uh, clauze foarte importante în acest acord, clauza de ratchet și clauza de tip standstill. Ehm, deci, dacă o ehm, barieră comercială este, ehm, este exclusă, atunci ea trebuie, nu poate fi reintrodusă. În clauza stencil, ea vizează TISA, e vorba mai ales de prevederile legate de nivelul național. Deocamdată în TTIP, prevederile aplicate trebuie să fie specificate de către Comisia Europeană. În ceea ce privește accesul de piață, avem prevederi, prevederi uh, generale în ambele acorduri, deci în uh, toate domeniile pentru care se fac angajamente, nu pot exista măsuri care să uh, limiteze numărul de furnizori de servicii, Uh, valoarea totală a activelor sau a tranzacțiilor sau uh, cantitatea serviciilor um, um, sau a, a, a, a um, numărul de uh, operații. În TISA, de exemplu, numărul total de persoane care pot fi angajate nu mm, trebuie să fie specificate. Formele de limitări care po- nu pot fi introduce vizează cotele numerice, monopolile, uh, cerința unui uh, test uh, economii de, de, de nevoi. În orice caz, propunerea TISA nu face decât să preia sau parafrazeze acordul CAD. GAT. În ceea ce privește tratamentul național, în ambele oferte din partea Uniunii Europene avem prevederi pentru domeniile în care se fac uh, angajamente, furnizorii uh, nu pot fi uh, considerați sau tratați mai puțin favorabil. Ce înseamnă acest tratament mai puțin favorabil? Să se schimbe concurența care, într-un mod care să favorizeze doar propriile servicii spre deosebire de serviciile furnizate de alte părți. În acordul TTIP există o specificare suplimentară Uh, nu uh, ar trebui ca uh, să existe o prevedere pentru serviciile care sunt lăsate în conformitate cu dezavantajul comparativ. În ceea ce privește clauza națiunii cele mai favorizate, în TTIP se spune că fiecare parte trebuie să își să trateze serviciile unei alte părți uh, în conformitate cu prevederile din statutul națiunii uh, cele mai favorizate. Bineînțeles că nu trebuie să interpretăm acest lucru ca uh, acordurile de dublă fiscalitate să fie considerate obligatorii. Alte uh, domenii, de exemplu, uh, regulile uh, interne, recunoașterea reciprocă a competențelor care este menționată în TISA și excepțiile generale la TTIP. Aici avem o listă mai lungă a excepțiilor generale, ori în TISA uh, lista este mai, lung, mai scurtă. Există și excepții de securitate în TISA, Uh, și prevederi cu privire la transferuri și la uh, plăți care vor fi uh, discutate mai târziu. În ceea ce privește prevederile mm, bazate pe sectoare, limitările la accesul, deci accesul pe piața național, apoi excepțiile cu privire la clauza națiunii cele mai favorizate. Avem patru moduri de furnizare, furnizarea transfrontalieră, uh, consumul în exterior, deci libertatea unui cetățean de a achiziționa uh, servicii pe teritoriul unui alt membru, prezența comercială, oportunitățile pentru uh, furnizorii de servicii străine să își bazeze activitatea pe teritoriul unui alt stat membru și apoi prezența persoanelor naturale posibilitatea uh, de ședere în țara în care serviciile sunt uh, furnizate. Deci dacă faceți o comparație uh, între prevederi, vă veți da seama că ele sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare deci și există mai multe limite în TTIP. Deci, în concluzie, există mm, puncte în comun între aceste două acorduri, de asemenea modul de negociere, Um, um, de asemenea, partea pozitivă legată de accesul pe piață, partea negativă legată de um, limitările interne. Uh, regulile generale în ceea ce privește clauza națiunii cele mai favorizate și recunoașterea reciprocă a competențele lipsesc în TISA, însă regulile generale în ceea ce privește uh, uh, excepțiile de securitate lipsesc uh, în TTIP. Iar în ceea ce privește reglementările specifice pe sector, ele sunt asemănătoare în ambele uh, acorduri, deși uh, TTIP are uh, un număr mai mare de limitări decât ISA. Mm, iată, mă, am apropiat acum de sfârșitul prezentării. Aveți uh, uh e-mail-ul meu, sunt prezent pe Facebook, uh, pe Twitter și pe IN. IN uh, mulțumim foarte mult uh, domnului Tere... Uh, mulțumesc foarte mult domnului Teresinski. Uh, îi dau cuvântul doamnei Darling, raportor din umbră pentru uh, TISA. I think your report is, um, is really interesting and we've tried to... Mulțumesc, cred că raportorul este foarte... Raportul este... Este foarte interesant și am două întrebări. Concluziile dumneavoastră sunt foarte interesante. De fapt, uh, TISA, TISA are un caracter uh, de liberalizare mai mare chiar decât uh, TTIP și ați dat câteva indicații în ceea ce privește clauzele orizontale în acest sens. Mi se pare un pic împotriva logicii m-aș aștepta ca un acord uh, plurilateral să aibă un impact, un efect de liberalizare mai mare. În continuare, v-ați gândit uh, la felul în care TISA și TTIP interacționează cu ce oferă deja GATS? Aceste două întrebări din partea mea. Mulțumesc pentru întrebare. Strângem întrebări deocamdată? Bine. Doamna Mera, vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare, o observație de natură generală. Câteva observații din partea colegilor mei. Sunt uh, îngrijorată de această liberalizare despre care se vorbește în raport. Uh, țările de jos se află în avangarda acestei liberalizări în sectorul serviciilor și am uh, constatat efectele negative ale acestui proces. Um, de pildă, majorarea tarifelor în uh, transportul public și așa mai departe, în telecomunicații. Mai avem doar câteva servicii publice uh, care nu au fost liberalizate Inițial, uh, piesele sunt entuziasmate, după care constatăm că se înregistrează numeroase pierderi. Trebuie să reanalizăm această clauză ratchet, clauză de ajustare. Vă rog să priviți uh, situația în ansamblu, dragi colegi. Mulțumesc și aș adresa și eu două întrebări. În primul rând, dacă ar trebui să faceți o evaluare a TISA, dacă TISA merge mai departe decât TTIP, care este relația cu originea GAT? Dacă luați în considerare atât oferta pentru TTIP cât și oferta pentru TISA și o comparați cu uh, regulamentul GAT din uh, 94. În al doilea rând, există în uh, ambele acorduri o clauză referitoare la serviciile publice și uh, vă, la utilitățile publice. Cum pot fi evaluate aceste clauze și încă o dată um, raportându-ne la excepțiile specifice fiecărui sector în ceea ce privește performanță și aprovizionare. Thank you for these questions. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Haideți să începem prin a vedea de ce TISA este mai liberală decât TTIP. Este un diagnostic care vine în urma analizării angajamentelor. Am constatat că acest diagnostic se aplică atât uh, regulilor generale, atât acelor domenii unde nu se permite nicio restricție. Există însă excepții și în dispozițiile sectoriale specifice din TTIP dacă le parcurgeți punct cu punct. Iată cum am ajuns la concluzia că TISA este mai liberală decât TTIP. Iar în ceea ce privește felul în care interacționează cu logica acordurilor bilaterale și plurilaterale, cred că în cazul, în cazul TISA ar putea să existe o tendință de a liberaliza ulterior pe măsură ce se domnește un avantaj competitiv în cazul acordurilor multilaterale, iar în cazul bilateralelor, acordurilor bilaterale se încearcă o introducere a unei protecții sporite. Nu știu, cred că aceasta ar fi situația. Iar în ceea ce privește gaz, Termenii de comparație au fost TISA și TTIP, nu am făcut nicio comparație cu GAT. și am spus încă de la început că e vorba doar de o premiză. Poate elementele noi vis-a-vis -vis de GAT ar avea nevoie de un studiu diferit, pentru că e imposibil să faci o comparație între trei acorduri simultan. Iată de ce nu s-a introdus GAT aici. Iar în ceea ce privește autoritățile publice, există dispoziția asemănătoare în aceste acorduri. Aceasta este, de altfel, politica Uniunii Europene. O clipă, vă rog. Aceasta este politica Uniunii Europene, aceea de a proteja serviciile publice, utilitățile în orice acord uh, comercial. Acestea sunt scutite, sunt excluse de la orice acord comercial. Există în plus și măsuri cu caracter special care pot fi introduse. Aceste dispoziții, de pildă că nu se pot face fuziuni, acest lucru nu se aplică utilităților publice. De acord, dau acum cuvântul comisiei, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie înainte de toate acest studiu al uh, invitatului nostru este un studiu pe care dumneavoastră l-ați descoperit și eu, pentru că am fost recent uh, numit în funcție. Este un domeniu extrem de complex și extrem de greu de dominat, mai ales când vine vorba de realizarea unei comparații între diferitele acorduri comerciale. În plus, uh, având în vedere faptul că discutăm aici de proiecte în curs de desfășurare, nu vorbim de proiecte finite, ci facem o comparație între negocieri în curs de desfășurare. Suntem de acord cu o serie din observațiile făcute um, de um, consultant în prezentarea dumnealui. Există însă un element care se referă la comparația sectorială între TTIP și TISA, din păcate, studiul a lăsat deoparte două sectoare importante, servicii profesionale și uh, servicii pentru mediul de afaceri. Sunt uh, elemente pe care comisia, elemente unde comisia consideră că s-a înregistrat progrese, mai ales în cazul TTIP, mai mult decât în cazul TISA. Concluzia studiului ar fi fost alta dacă aceste două sectoare ar fi fost incluse. În cazul TTIP, pentru aceste două sectoare, noi am încercat să depășim ce s-a atins la TISA și să combinăm uh, nivelul de deschidere existent. Sunt cele două sectoare unde se înregistrează cea mai mare deosebire între TISA și TTIP. Poate concluzia studiului ar fi fost una logică, încă o dată, având în vedere cele uh, menționate anterior, se înțelege că un acord bilateral aprofundat permite o aprofundare a deschiderii mai mare decât uh, cea permisă de un acord multilateral. Aceasta este opinia noastră. Asta pentru a spune că poate în viitor, dar și în acest caz uh, Comisia este întotdeauna disponibilă pentru a răspunde oricărei întrebări care vine fie din partea Parlamentului, fie din partea membrilor Comisiei INTA sau consultanților invitați să realizeze un studiu. Noi um, vom încerca cu mare plăcere să vă ajutăm să înțelegeți complexitățile acestui proces de negociere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Terinski, ați dorit să răspundeți Comisiei? Aș dori doar să scot în evidență că s-a analizat ce s-a publicat pe pagina de internet a comisiei. Nimic mai mult. Și poate că era vorba de un lucru care încă nu se publicase. Iată de ce nu a fost inclus în studiu. Un alt lucru, am avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a elabora acest studiu. Am uh, ales doar câteva sectoare care au fost, uh, bineînțeles, uh, alese în acord cu Comisia INTA. Poate că dumneavoastră considerați că acestea sunt mai importante decât altele pentru această comparație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, mulțumesc, dragi colegi. Vom urmări această discuție referitoare la acordul uh, TISA și TTIP și poate bazându-ne nu doar pe propunerea Comisiei, ci și uh, pe evoluția negocierilor. Încă o dată vă mulțumesc și am să închid acum uh, ședința. Ne vedem la ora 3.